So, liebe Kolleginnen und Kollegen, welcome back to the Environment Committee. Dragi colegi, dragi colegi, bun venit înapoi la Comisia de Mediu. Am deosebită plăcere de a ura bun venit președintelui nostru, Irgi Buzek. Bine ați venit încă o dată la Comisia noastră. Știu că sunteți foarte implicat în protecția mediului de mulți ani încoace și de aceea ne bucurăm foarte mult să vă primim alături de noi. Urăm bun venit și secretarului general, Klaus Vele, o persoană implicată de asemenea în aceste chestiuni. Și urez bun venit și vicepreședintelui nostru, responsabil de chestiuni de mediu, Isabel Durand. Bine ai venit, Isabel, bună ziua! Și întregului personal. Avem acum un moment solemn la comisie, vom semna reînnoirea politicii de mediu a Parlamentului European, EMAS, managementul, sistemul de management de mediu folosit de Parlamentul European. Suntem activi în domeniul standardelor de mediu și al obiectivelor de mediu de mulți ani încoace. Ne consultăm cu cetățenii, cerem cetățenilor să facă foarte multe eforturi în viața de zi cu zi în acest sens și cred că este foarte important să arătăm și noi la rândul nostru că putem da un exemplu. Parlamentul European a făcut foarte multe în acest sens. Regulamentul EMAS există din 2004, a fost revizuit în 2009, iar președintele și secretarul general au uh, venit la comisia noastră pentru a purta o dezbatere și a semna un document reînnoit. La Parlamentul European, uh, EMAS activează foarte puternic, avem și 27 de parlamente naționale și poate că ar fi o idee bună ca EMAS să se răspândească și la nivelul lor. Poate că, domnule președinte, ați putea să vă referiți la acest lucru, să dezvoltați subiectul și să uh, vedeți ce se poate face. Bine ați venit încă o dată, vă dau cuvântul pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Profit de această ocazie pentru a participa încă o dată la o reuniune a Comisiei de Mediu. Sunt președinte al Parlamentului european timp de încă 16 luni. După aceea voi reveni la Comisia de Mediu, deci nu lipsesc foarte mult. Astăzi semnăm reînnoirea politicii de mediu a Parlamentului European și este un moment foarte important. Vreau să spun că noi suntem foarte interesați de acest subiect. Parlamentul European dezbate subiectele legate de ecologie de la bun început de când am început să funcționăm ca parlament direct, ales democratic, ales în 1979. Întotdeauna acesta a fost pentru noi un subiect transversal și avem și o comisie permanentă de mediu din 1979 încoace. Putem spune că există o pricepere și o experiență uh, în domeniul acesta unică în Parlamentul European. Ideea noastră de EMAS este, trebuie să fie răspândită și în celelalte parlamente, în parlamentele naționale din Uniunea Europeană. Propunerea dumneavoastră este foarte bună. Noi credem cu tărie că putem să ne reducem impactul asupra mediului. Altfel, nu am fi pus bazele EMAS. 17% este cifra cu care a fost redu au fost reduse emisiile de carbon în ultimii, în ultimii șase ani. De asemenea, ne-am angajat să reușim să ajungem la o reducere de 30% până în 2020 sau chiar mai devreme, dacă e posibil. Știm foarte bine că E important să folosim electricitatea din surse regenerabile, să economisim energie și să economisim și hârtie. Este un uh, lucru foarte important pentru realizarea acestui procent de 17%. S-a lansat un studiu săptămâna trecută pentru a uh, crea un plan general de economie, de energie și de uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon în Parlamentul European. Trebuie să ne ocupăm și de compensare și trebuie să încercăm să ne compensăm cât mai multe din emisiile produse prin călătoriile noastre. Dacă dorim să fim credibili atunci când vorbim despre mediu, trebuie să ne facem temele la Parlamentul European. Și cred că astăzi este un prilej foarte bun să ne întâlnim și să semnăm reînnoirea politicii de mediu și reînnoirea acordului EMAS. Este adevărat că ne așteaptă și momentul Cancun, important pentru Comisia noastră, pentru Parlamentul European și pentru întreaga Uniune Europeană, <coughs> pentru că noi dorim în continuare să avem un rol de lider și credem că putem realiza foarte multe la Cancun. Vă spun doar părerea mea acum, în calitate de colegi și de prieteni de la Comisia Envi. Dar Probabil nu ar fi posibil să uh, reușim să obținem acordul de mediu privind emisiile post-Kyoto în următorii ani, așa cum ne dorim, dar trebuie să ne concentrăm eforturile pe trei aspecte fundamentale care pot fi realizate mult mai mult decât până astăzi. În primul rând, problema despăduririlor, deci pădurile, cum să oprim defrișarea, în al doilea rând, tehnologiile, tot ce are legătură de tehnolo cu tehnologiile. Știm foarte bine la Parlamentul European, la comisiile ENVI și ITRE, că fără noi tehnologii nu putem pune capăt schimbărilor climatice. Și trebuie să ameliorăm transferul de tehnologie. Transferul este necesar către statele emergente, către economiile în curs de dezvoltare. Și știm acest lucru foarte bine, deci va fi un subiect esențial al, pe ordinea de zi a comunității energetice europene. Și ultimul punct în legătură cu care trebuie să începem o dezbatere serioasă este fondul de adaptare și atenuare. A început la Poznan acum 2 ani, acum un an la Copenhaga, a fost aprobat. Din păcate nu sunt suficienți bani pentru acest fond, iar pentru statele emergente, pentru economiile în curs de dezvoltare, este extrem de important. Trebuie să ameliorăm aceste trei aspecte și să pregătim negocierile pentru Johannesburg în mod foarte serios. Așa vom reuși să avem succes și la Cancun. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar eu vreau să vă spun uh, ce concluzie am tras după reuniunile mele personale cu lideri din Uniunea Europeană și din afara ei. Poate că nu vă dau vești foarte bune, într-adevăr, dar aceste trei aspecte ar fi uh, excelente dacă s-ar îndeplini înainte de Cancun. Am discutat și cu domnul președinte, cu Io, despre uh, sensul prezenței mele la Cancun, pentru că nu putem avea o vizită oficială în Mexic, deci eu ar trebui să merg o zi în Mexic, alături de câțiva colegi și de cabinetul meu și mă gândesc să-i deleg responsabilitatea colegului nostru Iolainen și întregii delegații și să nu particip la conferință de data aceasta. Am fost la Bali, am fost la Poznan, am fost la Copenhaga, am fost patru zile la Nairobi, deci am experiență și cred că din anumite puncte de vedere ar fi mai bine. Dar este un subiect deschis. Am început discuțiile acum câteva zile cu președintele vostru, cu președintele nostru de la Comisia Envi. Cred că aceasta este o chestiune ce trebuie dezbătută. Sigur că sunt gata să merg, dar din anumite puncte de vedere ar fi mai bine să nu merg. Și cam atât. Thank you. Very... Vă mulțumesc. Bună, domnul Iodainen. Știm că sunteți angajat în uh, protejarea mediului înconjurător, ați menționat toate locurile la care ați participat. Um, avem uh, ambiții mari pentru Cancun, este pregătită o rezoluție în, în noiembrie în plenară și Um, ambiția noastră este să avem un acord uh, echivalent în ceea ce privește uh, protejarea mediului înconjurător. Însă, în mod uh, realist, um, în Cancun va trebui să negociem aspecte ale unei asemenea acord global și poate vom ajunge la un, la un asemenea acord larg. Pentru aceasta însă trebuie să fie incluse unele aspecte deja în, în Cancun. Știm că vă doriți să uh, participați împreună cu noi la această uh, întâlnire, însă sunteți implicat și în negocierile din alte uh, dosare, însă sunt sigur că veți fi aproape, alături de noi cu inima și cu mintea și apreciem sprijinul dumneavoastră. Dau acum cuvântul vicepreședintei Isabel Duron. Uh, alors moi... Mulțumesc, domnule președinte. Personal, uh, cred că programul EMAS, uh, cu care sunt însărcinată și sunt responsabilă ca vicepreședinte al Parlamentului, uh, va fi va fi un fel de anti-greenwashing. Este foarte important ca Parlamentul și în special Comisia Mediu să nu fie doar legiuitorul, ci și instanța care dă un exemplu și pentru ca noi să putem fi un exemplu, trebuie ca instrumentele pe care le punem la dispoziție să fie instrumente reale. De ce să cumpărăm mașini care poluează mai puțin dacă le vom folosi mai mult? La ce bun să folosim surse de energie regenerabile dacă vom consuma și mai multă energie. Eu cred că EMAS este un instrument foarte bun care ne poate învăța pe toți să facem un efort real de reducere a consumului, un efort ecologic real. Și cred că, de asemenea, e foarte important ca noi înșine, ca parlamentari, să ne putem mobiliza și nu doar noi, ci și ansamblul instituțiilor și toți funcționarii europeni trebuie să se implice în uh, aplicarea în fiecare zi a acestui program. Încă numai așa putem da un exemplu celor din afară și numai așa ne putem uh, apărea obiectivele noastre ambițioase. Doar dacă putem uh, dovedi că Parlamentul este, dacă nu o organizație care nu poluează deloc, măcar o organizație care uh, reduce consumul. Dacă noi putem demonstra că prin obiective ecologice serioase, aplicate în mod eficient, putem reduce costurile, câștigăm pe două planuri. În primul rând, ne facem bine um, datoria de a folosi cum se cuvine fondurile europene și transmitem un mesaj pozitiv Trebuie așadar să sensibilizăm uh, pe toată lumea din acest Parlament, pentru că avem o răspundere. Nu este suficient doar să legiferăm. Trebuie să facem mai multe și la nivel personal. Mulțumesc mult, doamnă vicepreședinte. Vom asculta acum intervențiile reprezentanților fiecărui grup politic. Suntem, după cum știți, obligați să lucrăm atât la Strasburg cât și la Bruxelles. Aceasta reprezintă oarecum o povară. După cum știți cu toții, această problemă nu poate fi rezolvată aici, în comisia noastră, Trecem așa la intervenții. Linda McEvanvors a fost um, raportor pentru EMAS și îi vei da cuvântul pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am nevoie de două sau trei minute pentru această intervenție. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului președinte al Parlamentului, pentru că știu că acord importanță deosebită problemelor de mediu. A lucrat uh, foarte intens la Copenhaga, la Poznan și la Bali pentru a înregistra progrese în acest domeniu. Uh, toți cei care lucrează la Parlament știu foarte bine că sunt lucruri care pot fi îmbunătățite și în aceste clădiri pentru a economisi energia și tocmai de aceea EMAS este un program deosebit de important. Anul trecut, când am convenit uh, modificările la EMAS, am vrut să ne asigurăm că, în primul rând, ne facem ordine în propria noastră casă și cred că e bine că am reușit să facem ceva în privința compensărilor carbonului. Mă bucur că am început să reciclăm mai eficient uh, în seriul Parlamentului. Uh, întreb ce se întâmplă cu sticlele de plastic din birouri, de exemplu. Un exemplu foarte simplu, nu foarte elogvent, dar în fine, la Strasburg există um, coșuri um, speciale pentru reciclare și um, personalul care strânge gunoiul, din păcate, varsă conținutul tuturor containerelor, tuturor acelor cutii într-un singur recipient. Nu știu care este scopul reciclării până la urmă. Uh, Anul trecut uh, am reușit să simplificăm sistemul uh, EMAS și am avut uh, câteva probleme chiar și în cadrul Parlamentului, pentru că avem mai multe sedii, atât la Luxemburg, cât și la Strasburg, cât și la Bruxelles și pentru că sistemele diferă de la țară la țară, este mai dificil de aplicat EMAS la fel. Tocmai de aceea am simplificat programul și uh, sperăm să vedem uh, că tot mai multe organizații și uh, companii își reduc amprenta de carbon și fac un efort pentru gestionarea mai eficientă a resurselor. Vă mulțumesc așadar foarte mult, domnule președinte. Și uh, mă bucur că vom putea cu toții participa la EMAS. Mulțumesc, Richard Zeber are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult uh, prezența domnului Buzek, a secretarului general, general și a domnului vicepreședinte. Știu că Parlamentul European și-a asumat uh, aceste responsabilități legate de mediul înconjurător. Nu doresc să uh, încep dezbaterea legată de Bruxelles și Strasburg. În ceea ce privește um, Cancun, pe mine m-ar bucura foarte mult dacă domnul președinte ar putea să participe la Cancun, mai ales în acest context în care a fost uh, aprobat tratatul de la Lisabona. Cred că ar fi o, uh, un semnal foarte clar transmis în ceea ce privește poziția uh, Parlamentului. Domnul Buzek are o importanță simbolică foarte mare și ar sublinea prin prezența sa importanța Parlamentului European. În ceea ce privește um, EMAS, s-a, uh, s-a afirmat deja cât de important este exemplul dat de către uh, Parlamentul nostru. Poate ar trebui să vedem care este situația cu um, serviciul nostru de uh, mașini, de șoferi. Cred că în acest domeniu Există potențial de a face economii de uh, emisii de dioxid de carbon mai mari și cred că nu este o uh, măsură populistă pe care am votat-o astăzi în ceea ce privește autoturismele uh, ușoare și cred că și aici putem da un uh, exemplu foarte bun. Există, de exemplu, un alt exemplu, să nu se interzice fumatul în anumite baruri, și cred că ar fi bine dacă și noi am fi, um, am fi uh, sinceri și, și am, am respecta aceste reguli, pentru că dacă nu ne pierdem încrederea. Și apoi tema mea preferată, apa. După părerea mea, nu am impresia că nu există o gestionare eficientă a apei în aceste în, în clădirile Parlamentului. Uh, am uh, revizuit directiva, directiva referitoare la apă și cred că uh, este necesar să impunem reguli mai stricte și să începem cu aceste reguli uh, la noi în clădirile noastre. Vă mulțumesc. Da, spune domnul președinte. Um, situația este um, deosebită în ceea ce privește robinetele, de exemplu, din Strasburg și acolo putem îmbunătăți situația, cred că. Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut și eu uh, reînnoirea uh, acestor acte și sper că colegi, membrii acestei uh, comisii vor sprijini o prezentare a EMAS-urilor în cadrul acestei comisii și poate și în alte um, contexte. Și cred că trebuie să sprijinim acest sistem din punct de vedere politic. Cred că uh, până cred că nu există o uh, fabrică uh, mare, de exemplu, producătoare de mașini în acest moment, în care să există o statistică referitoare la instalații pe baza principiului simplu de gestionare prin măsurare, indiferent că este vorba de folosire de, de energie și alte resurse, ape și așa mai departe. De exemplu, în, într-o centrală electrică vedem clar care sunt uh, obiectivele și care este situația uh, actuală. Și cred că ar fi bine dacă am, put, am, am avea și noi uh, un asemenea tabel unde uh, vizitatorii să vadă care este situația reală. Ar fi un exemplu bun și pentru alte instituții. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, Chris Davis, acum domnul Carl Schlüter. Vă mulțumesc. Acum sunt, uh, eu sunt uh, de curând responsabilul EMAS în această comisie și mă bucur că sunteți prezent la, la această semnare. Au, uh, durat, uh, au trecut deja 10 ani când am uh, decis ca 5% din resursele energetice să fie produse de către noi. Până acum nu am văzut nicio celulă fotovoltaică instalată. Și mă întreb de ce nu am trecut la fapte în ceea ce privește aceste 5%. De ce folosim hârtie de 80 de grame, de exemplu? Ajunge o hârtie care cântărește doar 65 de grame. În ceea ce privește apoi um, sticlele de uh, plastic. Și aici cred că am putea îmbunătăți mai multe. Sau în ceea ce privește uh, becurile, cred că este foarte scump să schimbăm toate aceste uh, uh, becuri. Există și becuri LED fără mercur și am hotărât ca acestea, becurile cu mercur să fie interzise, de fapt și um, becurile LED durează, au o durată de viață de până la șase ori mai lungă decât uh, un bec uh, normal. Sunt mai scumpe când le cumpărăm, însă cred că această investiție este una bună. ceea ce privește calculatoarele, cred că nu trebuie să uh, cumpărăm calculatoare noi într-un ritm atât de alert pe cum îl facem. Uh, de exemplu, în cadrul unei, unei uh, administrații din uh, Suedia, uh, s-au găsit uh, soluții de interconectare, de exemplu, a calculatoarelor și este nevoie de mai puține calculatoare în acest uh, context. Fiecare calculator din birourile noastre reprezintă pur și simplu un terminal și dacă sunt uh, interconectate, atunci poți folosi calculatorul respectiv o perioadă mai lungă de timp. Și uh, atunci și uh, înnoirea softurilor, programelor pe care le folosim devine mai uh, uh, ușoară. Așadar, economim, economisim bani, econ, uh, specialiștii uh, economisesc uh, timp și um, în ceea ce privește uh, mașinile, poate ar trebui uh, să avem opțiunea să putem să uh, cumpărăm mașini mai mici. Și de ce nu, de ce nu putem merge cu bicicleta până acasă și ne întoarcem pe bicicletă? Cred că am put, ar trebui să putem să ne luăm bicicletele acasă, să nu fim obligați să le folosim doar în uh, decursul zilei. Deci acestea ar fi pur și simplu niște sugestii din partea mea, însă cred că toată lumea ar avea asemenea sugestii și ar fi foarte bine dacă le-am uh, pune pe aceste sugestii la un loc. Da, vă mulțumesc, spune domnul Lainen. Vedeți că există foarte multe idei în uh, cadrul acestei comisii și ideea de a avea un, uh, uh un seminar pe marginea EMAS este una foarte bună și acum aveți uh, dumneavoastră cuvântul înainte să trecem la semnarea. Da, este, sunt idei foarte bune uh, cele uh, propuse în ceea ce privește becurile și sticlele de plastic. Um, secretarul general a întrebat administrația ce ar trebui să facem, care sunt cele mai importante 10 puncte legate de EMAS Răspunsurile le-am în față și una dintre idei se referă la faptul că ar trebui schimbate toate becurile uh, în clădire. Acest lucru ar costa 1 până la 2 milioane de euro, însă în 4 ani ne-am recuperat această uh, investiție. Deci cred că ar fi un lucru foarte bun. Există și o altă idee, o cutie pentru idei. Și dacă uh, există o întâlnire specială, poate nu, ar, nu este neapărat uh, necesar să deschidem o asemenea uh, cutie a ideilor, deoarece toată lumea are idei bune și ar putea să le prezinte în cadrul, în acest context. Și cred că trebuie să fim deschiși și dacă ne dorim să fim uh, lideri, nu doar în Europa, ci și uh, pe plan mondial, trebuie să începem uh, la noi acasă. Dar este un mesaj foarte bun și vă mulțumesc că ați venit. Aș dori să vă informez că um, este prezentă mass media și televiziunea martoră la acest eveniment și haideți să semnăm acest uh, document și să ne angajăm în cea de-a doua perioadă a EMAS. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren. Das, dragi colegi, continuăm cu ordinea de zi. După președintele Parlamentului, am onoarea acum să-i spun uh, bun venit uh, comisarei pentru pescuit, doamna Damanache, bine ați venit la Comisia Envi. Desigur, uh, probabil că vă place mai mult Comisia Peș, Însă această dezbatere a fost dorită de către uh, colegii noștri, dar am și transmis Comisiei responsabilă pentru pescuit că nu dorim să um, intrăm, uh, să ne suprapunem cu competențele lor, însă politica de pescuit este foarte interesantă uh, pentru noi și de aceea am dorit să aflăm ce inițiative luați pentru a avea o politică sustenabilă în acest domeniu. În această dimineață am adoptat o rezoluție referitoare la exploatările petroliere maritime, mai ales în ceea ce am putea face în ceea ce privește propriile noastre uh, teritorii ape maritime și mi-aduc aminte de discursul dumneavoastră din Strasburg, care mi-a plăcut uh, foarte mult, deoarece a fost vorba de un discurs foarte clar, în care se vorbea foarte uh, bine despre uh, provocările din acest domeniu. pescuitul și mediul înconjurător sunt interconectate și îmi doresc să vă spun din nou bine ați venit și Uh, să vă dau uh, cuvântul pentru a ne uh, prezenta programul dumneavoastră în ceea ce privește pescuitul. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte Leinen, stimați deputați. Îmi face mare plăcere faptul că m-ați invitat aici astăzi ca să discutăm împreună despre reforma politicii comune în domeniul pescuitului. Nu putem ignora faptul că subiectele despre care vorbim sunt legate de unitățile piscicole. Salut invitația dumneavoastră, domnule președinte, și mi-ar plăcea foarte mult să primesc contribuția dumneavoastră pentru că am nevoie de sprijinul dumneavoastră dacă vrem o reformă radicală a politicii comune în domeniul pescuitului ca să obținem durabilitate prin eforturile noastre. Și, ca să mă exprim și altfel, reușita politicilor noastre necesită o cooperare strânsă între unitățile piscicole și partenerii de mediu. Este singurul mod în care putem să uh, reușim să aplicăm în mod corect politicile acestea. După cum ați spus, eu nu am ascuns niciodată dorința mea de a uh, introduce factorii de mediu în prim planul reformei noastre. Avem nevoie de o abordare bazată pe ecosisteme pentru a gestiona mai bine unitățile piscicole. Avem nevoie de o politică maritimă uh, pe termen lung care să fie bazată pe directiva cadru privind strategia pentru mediul marin. Intenția mea este să uh, reformez politica ținând cont de obiectivele de mediu marin, ceea ce înseamnă că mediul marin trebuie să dobândească un statut de, uh, uh, prin care să fie protejat ecologic. Stocurile de pește, dar și mamiferele și păsările maritime să poată să își continue creșterea. Peștii trebuie să fie pescuiți la niveluri sustenabile, fiind prinși cât mai puțini pui și cât mai puține animale maritime mamifere. Pescuitul nu trebuie să uh, strice biodiversitatea și putem uh, în aceeași uh, categorie să includem și obligațiile noastre din programul Natura 2000. Trebuie să fie eliminate aruncările peștelui în mare pentru că nu ne mai putem permite această procedură. Politica noastră comună în domeniul pescuitului, la ora actuală, nu respectă toate acestea. Și am arătat clar în cartea noastră verde și după consultare, aproape toate părțile implicate au fost de acord cu noi. Nu chiar toată lumea, dar majoritatea. Avem o supracapacitate a flotelor și rezultatul este că stocurile de pește sunt supraexploatate. O altă problemă este gândirea pe termen scurt. De exemplu, uh, stabilirea obiectivelor an, pe, uh, a, pe câte un an în consiliile specifice, ceea ce trebuie evitat. Eu am încercat să obțin o reformă a acestei politici și sper că mă veți sprijini. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eșecul acestei politici nu este doar Uh, provocat de uh, vina Consiliului. Eu nu vreau să spun că trebuie să învinovățim numai Consiliul. Abordarea de la vârf către bază nu uh, implică suficient actorii din industria de pescuit, nu îi face să se simtă responsabili. Avem aceste trei probleme, supracapacitate, gândire pe termen scurt și abordarea de la vârf către bază. La acestea se adaugă faptul că uneori uh, a existat și o lipsă de voință politică care să asigure ecoconformitatea și am ajuns în pragul dezastrului. După cum am mai spus, în repetate rânduri în acest Parlament și în alte instituții, politic, situația actuală nu poate să dureze. Nu este acceptabilă. Avem nevoie de o reformă neapărat. Putem și trebuie să scăpăm de vechile credințe conform cărora standardele de mediu și pescuitul nu sunt compatibile. Trebuie să uh, includem abordarea ecosistemică mai puternic în reforma uh, actuală a sectorului de pescuit. Comisia va promova măsuri de protecție a uh, domeniilor delicate, cum sunt uh, zonele de împerechere, uh, și de asemenea uh, domeniile unde sunt alge marine. Trebuie să fie protejate cetacele, rechinii și păsările marine. Vom folosi instrumente de planificare maritimă și vom introduce zone protejate maritime pentru a ne asigura că există o coordonare în acest domeniu și o protecție a resurselor marine. Trebuie ca astfel de măsuri să fie integrate, integrate mai bine în planificarea pe termen lung. Planificarea pe termen lung este foarte, foarte importantă. Intenția mea este să introduc planuri pe termen lung în toate unitățile piscicole comerciale. Acest ton optimist legat de obiectivele noastre și de intențiile noastre este însoțit și de o avertizare și trebuie să fiu sinceră. Toate aceste intenții bune vor rămâne vorbe goale dacă nu ne schimbăm mentalitatea. Trebuie să evităm micromanagementul la nivel politic. Trebuie să uh, punem accentul pe rezultate și pe stabilirea de obiective, oferind o gamă largă de instrumente statelor membre, din care ele să poată alege. Avem nevoie de o abordare sistemică. Industria de pescuit și celelalte părți implicate trebuie să fie avertizate și trebuie să li se acorde și lor partea lor de răspundere. Numai atunci vom reuși să ne respectăm obiectivele de ecoconformitate. De aceea, repet, eu doresc o politică mai verde, mai simplă și uh, mai uh, ușor de înțeles. Aceasta este problema noastră și acesta este obiectivul nostru și presupune stabilirea unor priorități cu fermitate atunci când stabilim obiectivele și țintele de bază. Obiectivele confuze sau care se bat cap în cap vor duce doar la abordări pe termen scurt. Și pentru mine personal, dimensiunea socială a politicii este cel puțin la fel de importantă ca celelalte dimensiuni. Vă asigur că așa este. Însă, însă, trebuie să spun aici clar și trebuie să fie clar pentru oricine că fără stocuri de pește sănătoase și ecosisteme solide, orice uh, plan de a pescui ecologic nu va putea exista. Durabilitatea este singurul mod în care comunitățile de pescuit să o ducă bine și uh, pescarii și familiile lor să trăiască în bună stare. Deci, durabilitatea este pe primul plan. Aceasta și dimensiunea socială mă fac să vorbesc acum despre problema unităților piscicole mici. Acestea au foarte adesea o contribuție vitală la bunăstarea socială și economică a comunităților de coastă. Comunitățile de coastă sunt foarte importante, după cum bine știți. Deci, vasele mici desfășoară foarte adesea ă, activități de pescuit care dăunează mai puțin mediului și care sunt mai selective decât activitățile altor actori din domeniu. De aceea, pentru mine este esențial să ne asigurăm că aceste flote costiere nu ă, sunt afectate de situația actuală. Înainte de a încheia, vreau să mai adaug ceva. Politica comună în domeniul pescuitului nu se referă doar la un sector destul de mic referitor la, în comparație cu alte sectoare. Se referă și la o piață a produselor piscicole, din care 50% uh, vine din importuri. 50% din produsele din pește provin din importuri. Este obiectivul meu declarat să promovez pescuitul durabil și în afara apelor europene într-un cadru multilateral prin uh, organiza- prin relațiile cu organizațiile specifice și prin acorduri bilaterale. Aceasta este o parte clară a agendei de reforme. După cum știți, mai mult vreau să propun o uh, reformă globală a politicii de pescuit pentru, a, pentru ca ea să corespundă cu uh, politica externă și de securitate comună. Trebuie să asigurăm pe consumatori că peștele pe care îl cumpără provine din surse sănătoase și durabile și de asemenea că este etichetat în mod adecvat. Am păstrat o idee foarte importantă pentru sfârșitul discursului meu. E vorba de codecizie. Această reformă va fi prima din istoria Uniunii Europene care va fi uh, stabilită de către Parlament și Consiliu împreună. M-ați invitat astăzi aici și astfel ați demonstrat de pe acum că participați activ la procesul de reformă al politicii uh, comune de pescuit. Eu vreau să fiu sinceră cu dumneavoastră. Voi avea nevoie de ajutorul dumneavoastră atunci când vom uh, ajunge la discuțiile și la negocierile de creare a unei reforme adevărate. Sunt prea mulți cei care cred că o reformă poate să fie făcută numai dacă strângem câteva șuruburi pe aici, pe acolo și gata. Eu sunt convinsă că nu este așa. De aceea am nevoie de implicarea dumneavoastră îndeaproape în provocarea legată de reforma acestei politici. Ideile pe care le uh, discutăm astăzi vor contribui la discuțiile în curs și vor promova reforma noastră. Vă invit călduros să vă continuați participarea activă în procesul de reformă al politicii comune de pescuit și aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră în lunile și anii ce vor urma. Vă mulțumesc! Comisar Tamanaki, uh, Da, doamnă comisar Tamanaki. vă mulțumesc pentru această prezentare foarte clară a politicilor dumneavoastră. Cred că nu ne-ați dezamăgit deloc um, totul se înscrie în linia pe care am auzit-o, pe care că ați urmat-o și în plenară și în alte ocazie, o abordare ecosistemică și în uh, sectorul pescuitului. Este exact ceea ce sprijinim și noi și dumneavoastră ne-ați uh, cerut uh, sprijinul și cred că așteptați cu nerăbdare contribuțiile și întrebările membrilor comisiei. Începem cu coordonatorii grupurilor politice. Richard Zeber are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc și eu, uh, doamnei uh, comisar, pentru această prezentare și cred că vă puteți uh, baza pe sprijinul comisiei noastre în cadrul reformei politicii comune de pescuit, mai ales în ceea ce privește durabilitatea. Știm că foarte multe rezerve de pești sunt suprapescuite și este important să reinstaurăm un echilibru. Am în ceea ce privește Islanda, de exemplu, am fost foarte impresionat de uh, politicile care există acolo. După am ajuns la concluzia că este nevoie de o politică simplă, cu uh, mecanisme de control clar și cu sancțiuni uh, clare din nou și uh, serioase. Și cred că um, Asta este și ceea ce a spus și dumneavoastră, să simplificăm lucrurile, să le putem controla și sancțiunile să fie Um, uh, reale. Și astfel putem asigura durabilitatea în sectorul uh, pescuitului. În ceea ce privește Natura 2000 și biodiversitatea, um, știm că acum suntem martorii uh, unor pierderi a biodiversității și știm că 10% din zonele incluse în Natura 2000 sunt zone maritime. Și cred că ne putem basa și pe sprijinul dumneavoastră pentru a defini mai bine zonele care trebuie uh, protejate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, Richard Zevar. Criton Arsenis alea cu cuvântul. Να σας καλωσορίσω, Επίτροπε. Ε, πραγματικά η Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar. Doresc să vă urez bun venit. Ceea ce ne-ați spus uh, în discursul uh, dumneavoastră este într totul corect, în opinia mea. Am câteva întrebări mai concrete. Foarte adesea, în textele comisiei, se vorbește despre tot felul de scenarii alternative. De exemplu, în cazul tonului există idei cum că consecințele socioeconomice trebuie să fie luate în considerare, însă uh, nu vedem un uh, scenariu care să ia în calcul amenințarea reală care planează asupra situației stocurilor de ton. Aveți în vedere abolirea pescuitului, interzicerea, interzicerea totală a pescuitului acestei uh, specii? Aștept cu nerăbdare uh, acea, acel proiect de reformă a politicii pentru pescuit pe care ați anunțat-o pentru toamnă. Intenționați să adoptați ceea ce a propus în uh, Parlamentul într-o rezoluție și anume acordurile de pescuit cu statele terțe doar în cazul în care putem obține din partea acestor uh, state terțe garanții privitoare la stocurile uh, existente și doar în cazurile în care există un excedent natural uh, de speciile, din săcile respective. Chris Davis are cuvântul. Mulțumesc um, foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră introductiv. Consider că funcția dumneavoastră este una dintre cele mai importante funcții din comisie. Uh, și uh, cred că dacă vom privi în urmă peste câțiva ani uh, mandatul dumneavoastră, dacă veți reuși să repopulați mările cu pești, acest lucru va reprezenta o realizare foarte semnificativă și durabilă. O întrebare. Se tot aude că aveți ambiții tot mai mici, pentru că presiunea politică este foarte mare. Ați spus că doriți o reformă temeinică. Poate că zvonurile care circulă, cum că v-ați pleca în fața presiunii politice, nu sunt adevărate. Poate că ați dori să comentați asupra acestora. În al doilea rând, Problema stocurilor europene de pește, în opinia mea, este că politica comună de pescuit uh, are ca obiectiv menținerea stocurilor și eventual, eventual uh, favorizarea recuperării acestora. Însă, din păcate, mările nu pot susține stocurile existente în ora actuală. Poate că ar fi bine să avem uh, un randament maxim sustenabil care să fie mai mare. Trebuie să trecem printr-o perioadă mai grea de reducere a eforturilor de pescuit pentru a rupe acest cerc vicios. Ce fel de susținere politică aveți pentru schimbările care sunt necesare? Care este suportul politic pe care îl primiți din partea Comisiei? Președintele Comisiei vă oferă susținerea de care aveți nevoie, având în vedere importanța sarcinii dumneavoastră? Și în al doilea rând, mai sunt și alte voci suficient de puternice în Consiliu care să vă ajute să faceți schimbări pe termen lung sau uh, vom amâna uh, până în decembrie și din decembrie pe lunile viitoare uh, aceste eforturi prin uh, această gândire pe termen scurt de care s-a dovadă până acum. Domnul președinte, da, sunt câteva întrebări dure la care veți primi probabil răspunsuri la fel de dure. Doamna Belie are cuvântul. Mulțumesc, doamnă Damanachi, pentru intervenție. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră și profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru uh, poziția foarte curajoasă pe care ați avut-o uh, în luna iunie în legătură cu cotele la tonul roșu. Vă mulțumim încă o dată pentru că v-ați angajat uh, în acest domeniu, în special în domeniul cotelor de uh, pește amenințați. Parlamentul a votat săptămâna trecută o rezoluție privitoare la biodiversitate prin care a recunoscut uh, eșuarea strategiei uh, europene pentru prevenirea pierderii biodiversității și a subliniat rolul important al politicii comune de pescuit în acest domeniu. După cum știți, biodiversitatea în domeniul maritim este foarte afectată, este într-o stare alarmantă. 88% din stocurile de pește sunt suprapescuite în comunitatea europene și 32% um, dintre acestea sunt sub limitele biologice și nu vor reuși să, se, să revină la uh, nivelul necesar pentru a putea să supraviețuiască. Iar acest lucru va duce la probleme pe întreaga planetă. Răspunderea noastră este totală și politica noastră de gestiune a acestor um, resurse um, trebuie să fie una care să ducă la obiective, la rezultate concrete. Sperăm că reforma politicii comune pescuit să permită păstrarea speciilor, conservarea speciilor și sperăm că biodiversitatea maritimă va fi protejată. Care este situația actuală? Vă rog să ne spuneți care sunt mai concret angajamentele dumneavoastră și uh, ce măsuri intenționați să luați pentru a face progrese în uh, privința măsurilor integrate în viitoarea politică comună pentru pescuit și care sunt măsurile avute în vedere pentru restaurarea biodiversității maritime în această politică nouă. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Domnul Brandi uh, are cuvântul. Mulțumesc uh, Domnul Gerbrandi, vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului comisar pentru prezența în comisia noastră și pentru faptul că ne-a cerut susținerea pentru uh, viitoarele sale încercări de a obține o politică de pescuit durabilă. Când discut oamenii uh, problema Europei, uh, multă lume se plânge adesea că Parlamentul European trebuie să se mute la Strasburg în fiecare lună. Consideră că aceasta este una dintre problemele Europei. Și eu întotdeauna le răspund, dacă credeți că asta e problema Europei, înseamnă că nu cunoașteți politica noastră pentru pescuit. Și, din păcate, sunt foarte serios când spun acest lucru. Cred că ar trebui să ne schimbăm uh, atitudinea și am impresia că și dumneavoastră acesta, aveți aceeași uh, opinie. Ne-ați spus că nu trebuie doar să ne plângem de atitudinea Consiliului, ci să facem mai multe. Aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră în legătură cu viitoarea politică de pescuit. Nu voi intra în detalii în legătură cu această chestiune acum, însă am o întrebare referitoare la problema uh, aceea abordării de sus în jos, de la vârf către bază. Dacă analizăm modul în care funcționează acum politica pentru pescuit și uh, ce se întâmplă în statele membre responsabile, pentru că implementarea acesteia se aude că multe state membre nu sunt foarte stricte în ceea ce privește implementarea acestei politici. Vreau să vă întreb cum uh, credeți că va funcționa această politică când ea va fi mai mult regională decât națională. Eu cred că va fi o problemă reală această schimbare. Și mai am câteva întrebări reale în legătură cu tonul roșu. Am fost la uh, în conferință în Doha mai devreme în acest an și am uh, constatat că politica are în, în final uh, un punct de vedere cu care sunt de acord, dar că Japonia nu este de acord. Japonia ne-a spus că Question is, um, are you going to agree că nu se abordează în mod corect problema tonului roșu. Consiliul a vorbit despre uh, o cotă zero în privința ICAT. Uh, S-a vorbit și despre sanctuarele de ton roșu din Mediterană, din rezervele de ton roșu din Marea Mediterană și încă o întrebare destul de tehnică în legătură cu sistemul de rambursare. Dacă se depășește cota într-un anumit an, însă cota este mai mică în uh, anul următor, atunci când uh, cotele au scăzut, ICAT a hotărât să înghețe cotele pe timp de 2 ani și să nu mai discute o diminuare ulterioară a cotelor, o diminuare și mai mare. La ședința din noiembrie a ICAT uh, aș vrea ca situația să nu fie aceeași. Sper să mă puteți asigura că uh, atitudinea Uh, acelui for va fi schimbată. Domnul comisar. Da, doresc să mulțumesc tuturor pentru că au avut intervenții foarte clare și concrete. Aș dori să subliniez faptul că am uh, așteptări mari în ceea ce privește efortul nostru de a întreprinde aceste reformă, reforme nu este doar datorită faptului că sunt foarte ambițioasă, ci datorită momentului în care ne aflăm. Dacă pierdem această șansă, atunci cred că nu uh, vom mai avea un viitor în acest sector și chiar cred în acest lucru. De aceea încercăm să avem o analiză foarte uh, formală și strictă a situației actuale. Uh, am comandat un studiu concret și o analiză de impact asupra politicilor actuale și um, cred că vom avea un rezultat uh, pentru uh, care reflectă uh, politica actuală. M-am adresat uh, um, um Consiliului și uh, Comisiei, deoarece am fost uh, întrebată uh, despre uh, sprijinul politic și le-am prezentat aceste fapte și aceste analize. Și faptele ne spun foarte clar că dacă vom continua politica actuală, atunci, în 10 ani, în 2022 doar 6 sau 8 din cele 136 de uh, stocuri vor, fi, uh, vor mai exista. Și este vorba de concluzia la care ajuns uh, la care am ajuns în urma analizei noastre a comisiei. Nu este vorba o afirmație care vine din partea unei organizații non-guvernamentale. Așadar, am uh, discutat acest lucru cu colegii și colegii au hotărât că trebuie să mă sprijină în efectuarea acestei reforme radicale și cred că acesta este momentul în care trebuie să o facem. Însă, și din nou trebuie să fiu foarte sinceră și uh, directă, Comisia va trebui să facă o, o propunere și pot să spun într-un mod foarte direct că propunerea mea va fi una foarte ambițioasă. Desigur, propunerea mea va fi prezentată dumneavoastră, dar și Consiliului. Și uh, propunerea mea va fi uh, prezentată nu doar în comisia, comisiile parlamentare, ci și în uh, plenară. Va trebui să o discutăm cu toți membrii Parlamentului și avem nevoie de sprijinul și altor colegi. Însă, cred că Comisia Envi are un rol foarte important în uh, această discuție și de aceea uh, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Uh, Așadar, propunerea mea va fi una ambițioasă, nu se va baza pe cel mai mic uh, numitor uh, comun, însă va trebui să prezint această uh, propunere și Consiliului și în Consiliu cred că va trebui să, să încep să negociez. Acest lucru este evident. Și nu cred că Uh, cred că acolo nu există o situație clară în ceea ce privește și un sprijin în ceea ce privește uh, guvernele. Problema este, este că guvernele sunt reprezentate acolo de către ministrii uh, pentru pescuit. Și aș dori să uh, menționez acest lucru. Am auzit de anumite uh, cazuri, state membre, uh, unde ministrul de pescuit este responsabil și pentru protejarea mediului înconjurător și chiar și în, în aceste condiții acești ministri nu sprijină o schimbare, o reformă reală um, care să țină seama de mediul înconjurător. Când există, când sunt prezenți doar miniștrii de pescuit, atunci situația este chiar și mai rea, deoarece, vă imaginați, trebuie să-și protejeze interesele. Însă nu doresc să dau întreaga vină pe uh, Consiliu. Uh, am spus deja și aș dori să repet că este vorba de o abordare comună, o abordare comună instituțională. Avem uh, nevoie de surse financiare, vase mari, uh, pescuim din ce în ce mai mult și ce se întâmplă după aceea? Plătim să aruncăm peștele uh, prins. Și aceasta este politica noastră actuală, deci ce, la ce mă pot aștepta din partea Consiliului? Uh, Aștept um, să um, merg în cadrul Consiliului, să fac uh, propuneri pentru cotele din anii viitori și am afirmat acest lucru de sute de ani, nu doar în Parlament, ci și în alte uh, cadre institu- instituționale și nimeni nu uh, crede uh, lucrurile afirmate și acum 20 de zile în, înaintea uh, Consiliului dacă uh, primesc 100 uh, de tone de cod, o să renunț la 100 de tone de herring. Deci aceasta este metoda uh, actuală și din acest punct de vedere am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Intenția mea este de a participa la Consiliu în lunile noiembrie și decembrie, când se va discuta despre cotele de ani, din anii viitor și doresc să transmit un semnal foarte clar. Pot să spun, acestea sunt limitele la care mă gândesc eu pot să fiu uh, flexibilă, putem discuta despre aceste limite, însă nu putem să ignorăm în continuare ști, uh, sfatul uh, venit din partea comunității științifice. Pot să vă dau uh, exemple concrete din uh, trecut, în cazul unor uh, specii, uh, de exemplu, S-a vorbit acolo de 10.000 de uh, tone și am ajuns la o creștere de până la 20.000 de tone. Există mulți miniștri care susțin că sprijină protejarea mediului înconjurător, însă în cadrul Consiliului cer cote din ce în ce mai mari. Și responsabilitatea mea este de a rezista. Deci nu doresc să dau din nou vina pe uh, alții, însă doresc să înțelegeți că am nevoie de uh, sprijinul dumneavoastră deoarece Consiliul nu își dorește o reformă radicală. Nu doresc să dau vina pe ei, însă acesta este modul în care s-a desfășurat activitatea în ultimii ani. Trebuie să uh, vă spun că mi-am dat seama că de două ori Comisia a încercat să uh, efectueze o reformă și nu, este, nu eu sunt prima care a avut această idee minunată. De două ori Comisia a încercat să reformeze această politică și nu a reușit. Și dar trebuie să fim foarte, să avem foarte multă grijă. Trebuie uh, să negociem, însă cred că va fi vorba de un proces uh, dificil. În ceea ce privește tonul roșu, rezultatele la care s-au ajuns au fost foarte dezamăgitoare. Japonia a venit și ne-a spus pur și simplu că ei sunt uh, puterea care dispune de mijloacele financiare și de puterea necesară. Așadar, um, nu avem în acest moment o altă soluție până la următoarea uh, întâlnire, însă poate uh, singura posibilitate de a progresa este de a convinge pe toată lumea din ICAT să respecte uh, sfaturile uh, științifice. Nu uh, pot vorbi concret despre cote, deoarece nu există opiniile științifice în acest moment. Poate săptămâna viitoare, când voi primi aceste informații, voi merge în ICAT și voi uh, prezenta datele concrete. Dacă ni se spune că trebuie să reducem cotele, atunci le vom reduce, voi propune acest lucru și uh, Um, acest lucru să, să este adevărat pentru toate speciile um, amenințate de uh, dispariție. Trebuie să vedem care sunt aceste specii și să elaborăm planuri specifice pentru fiecare. Și planurile pe termen lung sunt foarte importante și uh, sunt uh, singura modalitate prin care putem convinge statele membre să colaboreze. Statele membre pot astfel uh, primi o limită în, în timp în care să poată să atingă obiectivele stabilite. În ceea ce privește tonul uh, roșu, Consiliul uh, uh ICAT din, se va întruni în uh, noiembrie, în care se va uh, discuta uh, plana, uh, planul de uh, plăți, cu care nu sunt uh, foarte de acord. Uh, Însă doresc să spun că avem o, o propunere ambițioasă pe care o vom prezenta la acest Consiliu, însă, din nou, ă, trebuie să îi convingem și pe ă, ceilalți. Există o publicitate foarte mare în jurul temei, ă, în jurul temei tonului roșu, însă se, spune, se spun foarte puține lucruri despre țări din jurul Mării Mediterane, de exemplu Turcia, Libia, Tun- Tunisia, care au activități de pescuit și singura modalitate de a, de a controla aceste țări este de a convinge ICAT-ul de a le controla, de a lua niște măsuri uh, care să asigure respectarea uh, lucrurilor convenite. Nu este un lucru ușor de făcut Săptămâna viitoare voi vizita Turcia și voi încerca să conving autoritățile din Turcia că este bine să colaboreze cu noi. Nu sunt sigură că voi avea succes, însă trebuie să încerc. În ceea ce privește coordonarea și um, este o propunere, domnule președinte, o propunere foarte concretă. Aștept din partea dumneavoastră și sunt convinsă că Uh, putem lucra împreună prin intermediul planificării uh, maritime, de exemplu, pentru a găsi zone, um, pentru a defini zone din, din statele membre care trebuie să fie uh, protejate din motive legate de biodiversitate și alte motive. Este un instrument pe care îl putem folosi și putem, trebuie să convingem statele membre că acest instrument va uh, ajuta uh, unitățile piscicole, deoarece este foarte uh, dificil să controlăm aceste cote. Vorbim de un, de un sistem foarte complicat. Dacă închidem o zonă datorită um, împerecherii din zona respectivă, ies pentru un an sau doi ani, această zonă este ușor de controlat, pentru că nimeni nu are voie să meargă în zona uh, respectivă. Și cred că astfel uh, putem convinge statele membre că prin uh, directiva maritimă se, poate defi, se pot defini aceste zone și apoi putem stabili și regulile pe baza căruia sunt protejate aceste uh, zone. În ceea ce privește re, regionalizarea și respectarea uh, respectarea cerințelor. Dacă există o politică mai simplă, atunci și reglementările vor fi mai uh, simple. Însă avem un nou, un nou uh, instrument la dispoziție. Comisia, de exemplu, poate reține fonduri uh, destinate membrelor care nu respectă aceste prevederi. Și este vorba de un instrument nou pe care îl putem folosi de la începutul anului viitor. În plus, regionalizarea își propune creșterea responsabilității sectorului respectiv în regiunile respective. Știm foarte bine că uh, regiunile pot uh, organiza mult mai bine respectarea uh, cerințelor, dar știu mult mai bine ce se întâmplă în zona respectivă. Autoritățile regionale știu mult mai bine ce se întâmplă acolo și dacă își doresc acest lucru, atunci pot să și asigure faptul că Um, aceste cerințe sunt uh, respectate. Ultimul uh, răspuns în ceea ce privește acordurile de parteneriat de pescuit este un aspect din politica noastră externă. Am spus deja că trebuie să ne um, să uh, răspundim politicile noastre și în afara Uniunii Europene. Foarte mult pește este importat în Uniunea Europeană și trebuie să convingem țările care exportă um, pește în Uniunea Europeană, că trebuie să pescuiască acest pește într-un mod uh, durabil și uh, etichetarea, de exemplu, trebuie să fie un lucru uh, care să fie valabil și pentru peștele important și am discutat acest lucru cu domnul comisar de Gucht și sper că vom avea o inițiativă comună în acest domeniu. Așadar, în cadrul acestor corduri trebuie să, acestea trebuie să acopere și zonele în care noi nu suntem uh, activi în mod uh, direct. Desigur, există foarte multe probleme și cu uh, localnicii. Unul dintre uh, cel, cele mai mari acorduri este acordul cu uh, Maroc. În acest uh, acord este un protocol care va expira la sfârșitul lunii ianuarie Și până acum nu există inițiativa renoirii acestui uh, protocol, deoarece guvernul uh, marocan nu pune la dispoziție um, toate datele despre beneficiarii uh, acestui protocol, localnicii din vestul Marocului, și ne-am dorit ca această situație să fie soluționată într-un mod pozitiv. Am prezentat un ultim termen limită pentru a ne, uh, pentru a ne oferi aceste date și voi uh, propune o propun, voi propune uh, o soluție concretă în ceea ce privește acest uh, protocol în două săptămâni. În acest moment nu suntem mulțumiți de acest tratat și uh, Vă spun asta pentru a vă asigura că nu vom lăsa situația în, așa cum este acum și ne dorim ca în noua politică de pescuit comună să există un capitol dedicat politicii externe, un capitol în care să se asigure respectarea uh, drepturilor omului, de exemplu, în toate țările în care suntem activi și uh, Um, în care să ne asigurăm, care este, să vedem care este situația exactă cu beneficiarii banilor europeni. Da, vă mulțumesc. Poliție. Iată ce multe aspecte are această politică. Da, e o politică mică, dar complicată, spune doamna comisar. Este un sector foarte important și pe plan extern și răspunsurile dumneavoastră sunt fascinante. Mai avem câteva cereri de luare a cuvântului, cam toată lumea dorește să intervină, atât de mare este interesul stârnit. Gilles Parnieu, cam două-trei minute fiecare, vă rog frumos. Da, am să fiu foarte rapid, pentru că eu voiam să vă întreb uh, ceva în legătură cu Marocul. Și v-ați referit la această uh, reînnoire a acordului de pescuit cu Marocul, care expiră în ianuarie 2011, după cum ați spus. În cadrul unei reuniuni pe care ați avut-o în iulie anul acesta, ați arătat că veți lua alte decizii la sfârșitul lui august. Astăzi ne aflăm la sfârșitul lui septembrie și aș fi vrut să vă propun să ne spuneți care e situația. Pentru că suntem în 28 septembrie astăzi. Și deci ne-ați vorbit atunci despre două săptămâni. Vreau să vă mai spun un lucru. M-am întâlnit personal cu ministrul agriculturii și pescuit. Mă întâlnesc sâmbătă cu ministrul pescuitului și agriculturii din Maroc, deci peste câteva zile. Este o întâlnire personală, dar și politică. Și deci, dată fiind această reuniune pe care o voi avea uh, sâmbătă la prânz cu el, uh, vă rog să-mi spuneți dacă pot să vă ajut cu ceva prin această întâlnire. Poate îi pot transmite vreun mesaj anume ca să uh, vă ajut și eu la gândul meu. Ați spus că urma să luați o decizie mai de mult în două săptămâni. Da? Mai sunt și alte întrebări. Iată că o relație deosebită cu Marocul poate să ajute soția domnului Parnio, este marocană. Advine Morgunaite. Ačiū pirmininkė, gerbiamoji komisarė, dėkui už jūsų. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare. Eu am o întrebare legată de un subiect foarte specific. La începutul lunii septembrie, Comisia Europeană a făcut o propunere de creștere a cotelor la codul pescuit în Marea Baltică. Și uh, decizia aceasta a fost bazată pe probe științifice, însă Marea Baltică rămâne totuși poluată în grad foarte mare iar planctonul este aproape dispărut, ceea ce este foarte grav pentru alimentația peștilor. Peștii sunt din ce în ce mai slabi și uh, cotele sunt depășite cu uh, marje foarte mari. Când s-a luat hotărârea, ați ținut cont de situație, ați primit dovezi științifice și eu înțeleg că atunci când e vorba de poluare, statele membre trebuie să-și facă temele. Dar Comisia Europeană ar putea și ea să facă propuneri proprii. Reforma politicii e un lucru foarte bun, dar mările sunt foarte poluate și există foarte multe teme legate de calitatea peștelui. Vă rog să comentați. Mulțumesc. François Grostet. François Grostet. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, ne-ați spus deja foarte multe lucruri interesante. Aș vrea doar să uh, mă refer din nou la faptul că până acum pescuitul este făcut în exces. Nimeni nu respectă de fapt cotele. Subvențiile europene sunt prea adesea acordate pentru a susține nu o flotă durabilă, ci o flotă care nu a respectat angajamentele legate de mediu. Și deci avem acum foarte multe probleme și dacă vorbim despre necesitatea de a ocroti biodiversitatea și a ocroti speciile, eu v-aș aminti că și zeci de mii de locuri de muncă au dispărut și altele sunt încă amenințate. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să ne gândim și la flotele uh, costiere. Ați spus că trebuie să fie protejate flotele de coastă pentru că participă la viața economică a zonelor noastre de coastă și deci sunt deosebit de importante. De deci zeci de ani se constată un dezechilibru între pescuitul de coastă, așa zis artizanal, și pescuitul industrial. Din păcate, pescarii de coastă au prea adesea impresia că sunt sacrificați spre binele acestui pescuit industrial. Dacă vorbim de dezvoltare durabilă, trebuie să ne gândim la aceste sume, la, la aceste zone, la acest tip de pescuit și vreau să știu ce aveți de gând să faceți pentru a susține pescuitul de coastă și ce rol doriți să acordați acvaculturii. S-a spus uh, foarte multă vreme că acvacultura este un panaceu care înlocuiește dispariția anumitor specii sau uh, contribuie la ocrotirea unor specii aflate într-un dezechilibru. S-a văzut însă că sunt probleme și în legătură cu acvacultura, că sunt probleme sanitare, probleme de gestiune a acestei acvaculturi. Aș vrea să știu ce părere aveți despre impactul asupra mediului al acvaculturii în acest domeniu și, de asemenea, dat fiind că am vorbit de legăturile cu state terțe și de acordurile de pescuit, cum putem face în așa fel ca pescarii noștri să nu fie sacrificați spre binele celorlalți. Mulțumesc, Françoise Grostet, Marita Ulscoc. Mulțumesc foarte mult că ați venit la comisia noastră, doamnă comisar, pentru pescuit. Pescuitul este un subiect foarte interesant și pentru noi și uh, este foarte trist modul în care descrieți dumneavoastră situația din industria pescuitului și de asemenea uh, situația decidenților politici. Spuneți că miniștrii pescuitului pur și simplu ignoră dezastrul, pentru că într-adevăr ne-ați descris un dezastru și cred că noi uh, care ne ocupăm de mediu putem recunoaște aceste uh, Uh, situații delicate, mai ales dezastrele legate de mediu potențiale. Și este foarte grav că foarte mulți politicieni activi pun la îndoială faptele concrete care sunt cunoscute. Și aceasta este o provocare. Ne așteaptă o adevărată catastrofă și mulți încă îi neagă existența. La întrebarea mea a fost, de fapt, dat răspunsul în principiu. Mă bucur că ne spuneți că doriți o reformă globală. Marea Baltică nu este așa de mare în comparație cu alte mări ale Uniunii Europene. Colega mea s-a referat la zona Mării Baltice și, într-adevăr, în această mare interioară Situația este dezastroasă. Este uh, o mare în care nu comunică foarte mult cu exteriorul, unde apa nu vine și din afară și mă bucur că Marea Baltică face și ea parte din propunerea dumneavoastră. Vreau să subliniez ce au spus ceilalți. Cred că, până la urmă, aici este vorba de oameni de cei care au transmis din generație în generație meseria de pescar de mii de ani și acești oameni sunt acum obligați să uh, își oprească activitatea. Dar ăsta e adevărul, avem nevoie de mai puține vase de pescuit și de mai puține persoane active în industria pescuitului. Și trebuie să ne punem următoarea întrebare. Ce posibilități avem la dispoziție ca să ne ocupăm de nevoile acestor oameni. Va trebui, poate, să găsim noi activități. Dacă aceste persoane vor să rămână în zonele de coastă, e posibil să se găsească alte soluții pentru ei? Mulțumesc! Mulțumesc, Elisabeta Gardini. Grazie, Presidente, grazie alla Commissaria. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă comisar. Am ascultat cu mare atenție intervenția dumneavoastră. Eu vin din Italia și uh, miile de kilometri de coastă uh, sunt foarte interesanți pentru mine, mai ales pentru că mă interesează soarta acestor comunități care sunt în majoritatea cazurilor foarte vechi, uneori datând chiar din antichitate. Mi se pare interesant ce spuneți dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă aveți în vedere un plan anume legat de aceste practici foarte vechi, practici care respectă mediul și ecosistemele. Dacă am înțeles eu bine abordarea dumneavoastră, ea se referă la integrarea sistemului uh, capturilor totale admise cu o um, abordare sistemică. Cred că astfel am putea să avem informații mai bune și uh, o politică mai eficientă. Și această abordare de la vârf către bază, după cum ați spus dumneavoastră, nu ne-a permis în multe cazuri să rezolvăm problemele, ci chiar a provocat probleme în multe cazuri. Aș vrea să știu dacă puteți să ne spuneți de pe acum când anume vor fi lansate planurile de salvare pentru uh, ocrotirea anumitor specii din specii care sunt supraexploatate. Și aș vrea să știu și ce părere aveți despre problema flotelor, pentru că acum gestionarea subvențiilor publice pentru uh, dezmembrarea navelor nu uh, țin cont de diferența dintre diferitele tipuri de flotă. Deci nu țin cont de specificul ambarcațiunilor tradiționale de pescuit. În Italia acestea reprezintă uh, 80% din întreaga flotă. Ambarcațiunile tradiționale și vasele de pescuit în larg sunt două lucruri diferite și presiunile asupra comunității de pescari este, uh, sunt, mă scuzați, foarte mari. Vreau să vă spun că eu sunt pentru revizuirea și reorganizarea organizației comune a pieței. Ați vorbit, organizării comune a piețelor, ați vorbit de etichetare. Cred că vă veți ocupa de această problemă și sunt convinsă că veți ține cont și de prețul de vânzare. Inițial, se pune și problema importurilor ce provin din state terțe care au uneori taxe atât de mici încât subminează activitățile comunităților noastre de pescari. Și dacă puteți, aș vrea să ne spuneți mai multe despre viitoarea finanțare. Ați spus că regulile vor fi adaptate. Știm că există reguli noi începând cu 1 ianuarie pentru obținerea pentru blocarea fondurilor <coughs> pentru țările care nu respectă regulile, regulile, dar vreau să știu dacă vor exista și alte fonduri uh, și în ce măsură, dacă ne puteți spune, va fi menținută subvenția pentru pescuit. Satu Hasi. Mulțumesc, Satu Hasi. Mulțumesc, doamnei, mulțumesc, doamnei comisar, pentru că a venit aici să discute cu noi și a avut uh, o prezentare foarte clară. Vreau să mă refer la ce s-a referit și doamna Morcunaite, și anume la pescuitul în Marea Baltică. Foarte des când vorbim de pescuit, vorbim de fapt despre Atlantic și despre Marea Mediterană. Însă pescuitul în Marea Baltică are probleme specifice. Atunci când somonul sălbatic este pescuit în exces, atunci venitul câștigat este mai mic și sunt posibilități de afaceri mai mici în comunitățile din zonele de coastă. Am primit foarte multe mail-uri de la persoane din uh, regiunea râului Tornionoki Este unul dintre cel mai, cele mai mari râuri în care se pescuiește somon în Europa și care se varsă în Marea Baltică. Valoarea economică pentru întreaga societate reprezentată de acest pește din râuri este uh, de sute de ori mai mare decât cea a peștelui pescuit în mare. O altă problemă este legată de uh, pescuitul în exces în uh, Marea Baltică. E vorba de eutrofizare, Marea Baltică este una din zonele maritime cele mai poluate din lume. Și o mare problemă este aceasta a eutrofizării și, de asemenea, o parte a acestei probleme este reprezentată de pescuitul de pești de pradă mari. Nu mai sunt suficienți uh, pești mari de pradă care să mănânce pești mici, cum este heringul. Atunci, uh, populația de hering crește foarte mult, Cantitatea de plancton scade foarte mult și fitoplanctonul crește foarte mult. Și acest lucru se vede la suprafața uh, Mării Baltice când uh, algele pur și simplu înfloresc. Aș vrea să știu uh, ce planuri aveți pentru a vă ocupa de problemele specifice ale pescuitului în exces în Marea Baltică. Merci. Julie Gelling. Mulțumesc. Julie Gelling are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, în prezentarea dumneavoastră introductivă v-ați uh, referit la analiza de aproape a um, sectorului de pescuit de pește mic, la, la scară mică. Și aș dori să ne spuneți cum uh, stau lucrurile în legătură cu acest domeniu și care sunt perspectivele pentru uh, pregătirea unui regim diferențiat. Pentru că cred că acest uh, lucru poate avea un impact uh, asupra pescuitului de coastă în anumite regiuni. Eu nu pot să-i reprezint pe pescarii britanici fără să menționez problema macroului din insulele Faroe. Nu mă aștept să-mi dați un răspuns la această problemă acum, dar uh, această chestiune subliniază dificultățile acordurilor cu părțile terțe, pentru că aceștia nu respectă întotdeauna uh, cotele. Să avem dificultăți în a convinge guvernele, uh, guvernul Islandei, de exemplu, să reducă capturile. Credeți că puteți implementa reguli mai riguroase, puteți uh, stabili reguli mai riguroase și puteți să vă asigurați că acestea sunt respectate? Mulțumesc, spune președintele Teodorus uh, Cara... Ca... Uh, Schilacachis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea excepțională pe care ați făcut-o. Aș vrea să mă refer la trei aspecte. În primul rând, avem problema pescuitului de coastă față de pescuitul industrial, un subiect evocat de doamna Satu Hasi, care a vorbit uh, și despre râuri, dar eu uh, mă gândesc în special la zonele foarte turistice, pentru că, de fapt, peștele pescuit uh, în apropierea litoralului de către pescarii de coastă din zonele turistice au o valoare mai mare. Trebuie să găsim o metodă să protejăm pescuitul de coastă tradițional de pescuitul industrial, pentru că peștele nu este o resursă interminabilă. Toate resursele încep să uh, se termine, nici măcar aerul nu mai este uh, suficient. Deci, suprapescuitul în aceste regiuni turistice de coastă se face în detrimentul bunăstării colective. În legătură cu acvacultura, există o problemă și mă gândesc la utilizarea excesivă a antibioticelor în acvacultură. Utilizarea excesivă a antibioticelor comportă foarte multe riscuri cu care ne izbim în spitale, dar nu numai. Sunt multe domenii, în afară de sănătatea umană, care sunt uh, afectate de acest subiect. În cazul acvaculturii, este destul de complicat să selectăm peștii care uh, au nevoie de administrarea de antibiotice și aș, prin urmare, să folosesc acestea în mod excesiv. Aș dori să ne vorbiți și despre acest lucru. Și încă o chestiune referitoare la organizarea și controlul care există și care vor exista pentru asigurarea respectării legislației. Nu știu dacă regionalizarea la scară mai largă reprezintă o, o soluție. Sistemele politice din regiuni sunt uh, influențate de mediile pescarilor și mai puțin sunt sub influența celor care sunt um, sensibili la problemele de mediu, pentru că nu sunt cei foarte mulți aceia care se gândesc la problemele de mediu. Un tema non facile. Mi spiace averla sentita parlare solo... Domnul Rossi, domnul comisar, este adevărat că acest uh, subiect este unul foarte dificil și mă gândesc la reducerea cotelor de pescuit. Poate că o soluție mai bună ar fi să protejăm interesele oamenilor care trăiesc din această activitate, pentru că interesele acestora sunt uh, puse în pericol. Eu am uh, fost pe o barcă de pescuit și știu cu ce probleme se confruntă pescarii atunci când uh, sunt prinși, prinși pești care sunt fie morți sau fie pe moarte pentru că au fost zdrobiți, uh, sunt de fileu, de fileul care se lovește, uh, care este tras de pe fundul mării. E vorba de o presiune foarte mare la o adâncime de 120 de metri adâncime, peștii mici uh, sunt puși în pericol și de multe ori mor. Gândiți-vă și la interesele acestor oameni. Uh, să spunem că dacă pescuiești pește mare și prin și pești mici, este ridicol să arunci acei pești mici înapoi în apă. Și mă gândesc la interesele statelor din apropierea noastră. Iată, și Norvegia are zone de pescuit costier. Acolo se pescuiesc balene. Uh, Cred că trebuie să intervenim și să analizăm împreună cu toate aceste state de coastă care sunt interesele noastre comune și să stabilim reguli comune. Crearea de ferme de pește în uh, larg sau să creăm uh, zone în care peștii să se înmulțească în larg este foarte dificil, dar trebuie să o facem, pentru că altfel vom avea foarte mult de pierdut. Trebuie așadar să învințăm astfel de crescătorii de pești în larg pentru a ajuta repopularea mărilor. Nu este imposibil și trebuie să o facem. Domnul președinte, de cuvântul ultimului vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea foarte um, clară a acestor chestiuni, spune domnul Eichhut. În uh, Norvegia va avea loc o conferință OSPA. Sunt cinci noi zone uh, protejate marine. O veste bună din partea OSPA în final, pentru că Uniunea Europeană este membra acestei organizații, aș vrea să vă întreb, doamnă comisar, care sunt măsurile politice concrete care intenționează, uh, pe care intenționați să le aplicați pentru protecția acestor noi zone marine protejate, <coughs> prin care intenționați să profitați la maxim de acest acord uh, al Norvegiei. Mulțumesc, uh, domnul Schlitter, care a preluat prezidiul. Domnul comisar, aveți cuvântul. Da, voi încerca să răspund și să acopăr uh, majoritatea acestor subiecte, dacă nu chiar toate. Încep cu Marocul. Informațiile noastre sunt corecte, sunteți foarte bine informat. Am spus încă din luna iulie că am nevoie de informații din partea guvernului marocan uh, în legătură cu beneficiarii reali ai acordului nostru, în special uh, în ceea ce privește zona vestică a Marocului. Și am așteptat un răspuns, din păcate nu am primit niciunul. Așadar, ministrul uh, marocan pe care urmează să-l uh, întâlniți nu a furnizat un răspuns comisiei. Îl voi contacta încă o dată pe domnul ministru și uh, îi voi spune că îi vom acorda ceva mai mult timp. Tocmai de aceea am tot amânat decizia și vreau să vă spun acest lucru foarte deschis. Nu există un alt motiv poate că putem stabili un alt termen limită și să vedem ce se întâmplă până atunci. Dacă ne furnizează informații, atunci putem uh, negocia cu ei. Dacă nu, nu. Aceasta este singura opțiune. Lucrurile sunt foarte clare. Așadar, amânăm această decizie pentru a încerca să îi convingem uh, pe toți, în special să convingem toate statele membre interesate în acest acord, în special Spania, Franța și nu numai, uh, statele interesate în încheierea acestui acord cu Marocul, vrem să, îi, să le convingem că am uh, epuizat toate uh, posibilitățile, toate pârghiile. Le-am transmis un mesaj foarte clar, le-am trimis o adresă și așteptăm cel puțin un răspuns. Măcar unul din politețe. Este o necesitate să primim un răspuns din partea lor, pentru că aceștia sunt termenii acordului pe care l-am încheiat. Uh, nu cer nimic uh, din proprie inițiativă, așa prevede acordul că trebuie să ne furnizeze dovezi clare în legătură cu beneficiarii reali ai acordului. Așadar, dacă puteți transmite ministrului cu care vă veți întâlni acest mesaj, v aș fi, uh, uh, v fi recunoscătoare și vă mulțumesc anticipat în legătură cu relațiile externe. Să vorbim despre insulele Faroe și despre Islanda și despre problema macroului. Uh, am vorbit, uh, am discutat la Consiliu în acest subiect, după cum știți, și problema este cât se poate declară. Insulele Faroe și Islanda și-au crescut cotele proprii de uh, captură uh, de macrou în mod unilateral, nu ne-au informat deloc. Și, de exemplu, insulele Faroe, un stat mic, și-a crescut uh, cota de pescuit de macrou cu 300%. Este o creștere enormă pe care nu o putem accepta. Trebuie să mergem să negociem cu ei. Sunt în pregătire aceste negocieri. Acum am primit mandat din partea Consiliului și în cazul în care Islanda și insulele Faroe nu vor avea poziții flexibile, sper să nu fie așa, dar în cazul în care uh, o vor face, am mandat să analizez toate posibilitățile de a reacționa. Deci putem reexamina atunci toate acordurile de pescuit pe care le avem cu aceste state. Problema este foarte serioasă și nu pentru că privește macroul, ci pentru că poate crea un precedent. Dacă Uniunea Europeană dorește să protejeze durabilitatea stocurilor și um, dacă dorim ca propria noastră industrie să respecte regulile, trebuie să le impunem uh, vecinilor noștri și aliaților noștri să respecte aceleași reguli. De asemenea, aș dori să uh, se respecte uh, achiul uh, comunitar, în special de către Islanda, pentru că știți că am demarat procedura de aderare și nu vreau să leg această chestiune de problema pescuitului, dar oricum Islanda trebuie să se angajeze că va respecta achiul comunitar. În legătura cu uh, Marea Baltică, am vizitat zona, am discutat cu uh, multe persoane, cu multe persoane din domeniu, cu pescari, care mi-au spus că există multe probleme serioase acolo. Multe sunt legate de domnul Potocnic. N-aș vrea să fiu în locul dânsului, dar pot să vă spun că în privința pescuitului eu mă bazez pe sfatul oamenilor de știință. Pentru că doar în anumite cazuri excepționale, oamenii de știință ne-au spus că putem crește cota de pescuit în Marea Baltică pentru că stocurile sunt acum mai sănătoase. Eu nu pot ignora uh, sfatul oamenilor de știință. Nu subestimăm abordarea dumneavoastră, dar singurul mod în care pot face față intereselor uh, contradictorii uneori în, într-o anumită zonă este să mă bazez pe sfatul oamenilor de știință. Așadar, vom crește cota, nu cu foarte mult, poate doar cu 7%, dar o vom face pentru că oamenii de știință nu au sătuit să facem așa. Stocurile sunt uh, mai bune acum. Cred că în cazul Mării Baltice se pot găsi soluții în cadrul strategiei pentru Marea Baltică. Și cred că trebuie să cooperăm cu serviciile de mediu ale Comisiei și cu domnul Potoșnic, pentru că despre, când am vorbit despre eutrofizare, trebuie să fim foarte precauți și trebuie să ținem cont de uh, sfatul oamenilor de știință când stabilim cotele pentru Marea Baltică. În privința finanțării de către Uniunea Europeană, sectorul trebuie reorganizat, e adevărat. Așa cum a spus uh, un onorat membru al Parlamentului European, trebuie să uh, reanalizăm modul în care ne-am obișnuit să folosim aceste fonduri, pentru că am uh, uh, acordat, am pompat fonduri importante în scoaterea din uz a anumitor nave și am cumpărat nave noi, deși nu mai existau stocuri suficiente de, pescu- de, de pește pentru că, pe care aceste vase de pescuit să le pescuiască. Uh, Așadar, dorim să avem un nou proiect de finanțare pentru ecologizarea politicii, pentru crearea unei politici mai durabile și care să fie folosite pentru a aduce uh, navele la nivelul standardelor impuse, astfel încât regulile să fie respectate vom renunța la finanțarea scoaterii din uz a anumitor vase de pescuit pe viitor. Vom abandona acest, acest proiect de finanțare și vom folosi fondurile pentru alte activități. În legătură cu reformarea organizării pieței comune, pot să vă spun că nu mai putem aloca fonduri pentru ca pescarii să arunce peștele înapoi în mare. Această practică trebuie să fie oprită. Putem să păstrăm uh, fondurile și să folosim organizațiile de producători să-și construiască um, infrastructuri de stocare, să-și creeze o politică de piață proprie, să, prime, să uh, adune informațiile necesare, pentru că, într-un sistem ideal, pescarii ar uh, pescui doar uh, peștii pe care, peștele pe care îl pot vinde la un preț optim pe piață. La această soluție trebuie să ajungem pas cu pas. Nu alocăm așadar fonduri pentru aruncarea înapoi în mare a peștilor, în schimb, o vom face pentru crearea de mecanisme de stocare și pentru dezvoltarea unei politici um, viabile de marketing. Și vom uh, încerca să le asigurăm condiții egale, încercând, deși nu ține de competența mea, să uh, creez condiții egale pentru uh, peștii pe care pescuim noi și uh, pentru peștii pescuit la nivel european și cel importat. Știu că consumatorul european ar prefera să aibă pește proaspăt și dacă dorește pește proaspăt, consumatorul european, bine informat, trebuie să fie dispus să plătească mai mult pentru acest pește proaspăt. Am discutat problema diferențierii în Consiliu și uh, nouă majoritate a membrilor Consiliului susțin această perspectivă. Însă vom insista pentru că pescările mici, artizanale, pescuiesc în mod sustenabil. Informațiile pe care le deținem arată acest lucru foarte clar. Pescările um, mici permit zonelor de coastă să supraviețuiască. Și acest lucru este esențial pentru menținerea activității economice în zonele de coaste. Noi lucrăm cu uh, mai multe organizații din zonele de coaste. Doamna Lepaș, care nu este aici, uh, se ocupă de acest lucru. Uh, mai târziu în acest an vom merge în uh, Scoția pentru a analiza această problemă a zonelor de coastă și a pescăriilor mici, a pescarilor care pescuiesc uh, la scară mică. Avem un plan separat de finanțare pentru aceștia și intenționăm să le acordăm și stimulente pentru ca ei să respecte regulile, să uh, își cumpere instrumente noi, plase de pescuit noi și echipamente noi. Și vom introduce reguli foarte stricte în cazul întreprinderilor de pescuit la scară industrială. În legătură cu acvacultura, trebuie să recunosc că nu ne-am concentrat suficient asupra acestui domeniu. Însă, de acum încolo vom uh, stabili o linie de finanțare separată pentru proiectele de acvacultură și vom avea și un regulament nou privitor la acvacultură pentru a ne asigura că avem o acvacultură durabilă. Avem uh, și câteva reguli în vedere privitoare la bunăstarea animală și la antibiotice și așa mai departe. Există însă aici uh, încă o dată o problemă de respectare a legislației. Facem tot ce putem dar uh, vă reamintesc că respectarea regulilor este un domeniu în care trebuie să ne coordonăm cu statele membre. Încă din iulie avem un regulament nou uh, referitor la um, acvacultura organică. Aceasta domeniu are reguli speciale și am primit deja mai multe proiecte și mai multe solicitări de finanțare de proiecte de acvacultură organică guvernele statelor membre însă vor trebui să acorde mai multă importanță pescuitului la scară mică. Am uh, discutat, am ascultat uh, părerile dumneavoastră în legătură cu uh, traulerele de pe fundul mării Pot să vă spun că după o perioadă de tranziție de trei ani, acum uh, implementăm un nou regulament care este foarte favorabil uh, pentru mii de pescari din zona de coastă. De exemplu, în Grecia există doar 2-300 de oameni care folosesc uh, vase mai mari, mai mari și toate partidele politice din Grecia mă abordează uh, în legătură cu aceste vase mari care distrug uh, rezervele de pești din uh, Posedonia, de exemplu. Și, după părerea mea, cred că într-adevăr avem nevoie de o nouă uh, abordare în ceea ce privește peștii mici. În ceea ce privește OSPA, domnul uh, Potoznic a participat la această conferință și am avut uh, succes și acum trebuie să ne asigurăm că statele membre vor proteja aceste zone în care pescuitul este uh, protejat. Colaborăm uh, cu domnul Botosnic și, Botosnic și statele membre sunt interesate de asemenea în definirea acestor zone protejate și Germania este interesată de acest lucru și în zona Mării Mediterane există un asemenea interes. Uh, ce putem face în acest domeniu? Desigur, trebuie să cooperăm cu statele membre, deoarece nu doar eu sunt uh, responsabil în acest uh, domeniu și uh, voi respecta principiul subsidiarității. Însă, uh, ce putem face este să facem multe uh, noile regulamente ale Uniunii Europene. Dacă putem uh, dovedi faptul că peștele uh, pescuit în zona respectivă se încadrează în uh, regulile existente, atunci statul respectiv trebuie să plătească pentru acest lucru. Însă uh, nu este ușor să folosim sancțiuni în aceste cazuri. Așadar, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și de ajutorul cetățenilor pentru a convinge guvernele să întreprindă măsurile necesare și de a avea instrumentele necesare care să asigure respectarea acestor reguli. Vă mulțumesc! Thank you very much, Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am impresia că ați reușit să răspundeți uh, aproape tuturor întrebărilor pe care le-am auzit eu cel puțin. Și cred că vom reveni din nou și vom discuta asupra uh, temei legate de Sahara de Vest, care este una foarte importantă. Dar doresc să vă mulțumesc din nou. Well, the next issue on the agenda... Următorul punct pe ordinea de zi este um, asistența medicală transfrontalieră și doamna Groset are cuvântul în calitate de raportor. Da. Mulțumesc, domnule președinte. N-am mai rămas foarte mulți și e păcat, pentru că acest text este deosebit de important. Însă sper că cei care sunt în sală sunt chiar responsabili de la fiecare grup. Aș dori să vă amintesc că este vorba aici despre o directivă referitoare la drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere și ne ocupăm din 2004 sau cel puțin din 2005 de această directivă. Deci, este urgent să reușim să încheiem acest proces în cele mai bune condiții, de aceea calendarul este destul de uh, strâns, dar este așa pentru că noi considerăm că avem o datorie față de pacienții europeni și anume uh, să nu îi facem să mai piardă timpul și din cauza noastră. Vreau să vă amintesc pe scurt contextul și după aceea vom reveni la punctele cheie. Trebuie să vă spun că am avut un acord sub uh, președinția spaniolă și a fost greu pentru președinția spaniolă să reușească să ajungă la acest acord a fost un succes destul de neașteptat și acest acord s-a bucurat de susținerea a 23 de state membre, numai 3 abțineri au fost și o, uh, numai 3 uh, împotrivă și o abținere, mă scuzați. Poziția a fost adoptată oficial în Consiliu în 13 septembrie și transmisă Parlamentul European în 15 septembrie. Și iată un alt motiv pentru care uh, avem acum un calendar atât de strâns. La Consiliu procesul a durat mult de când s-a ajuns la un acord în timpul președinției spaniole. Până anul acesta, pe data de 13 septembrie, a trecut foarte mult timp. Și ce obiectiv are această directivă? Ea se referă la clarificarea drepturilor pacienților conform uh, prevederilor Curții de Justiție și ameliorării situației globale a uh, asistenței medicale transfrontaliere pentru pacienți înșiși, dar și pentru statele membre și sistemele naționale de securitate socială. Este important să se faciliteze accesul la îngrijiri de sănătate și ra rambursarea acestora atunci când au loc îngrijiri transfrontaliere, ca asistența medicală să fie de calitate și să fie reciprocă între statele membre. Trebuie să amintim un principiu și anume Curtea de Justiție, în mai multe rânduri, a recunoscut drepturile pacienților. Și rolul nostru astăzi este doar să codificăm într-un text legislativ ceea ce a fost recunoscut de Curtea de Justiție pentru a consolida siguranța juridică și a garanta implementarea uniformă a drepturilor pacienților peste tot în Uniunea Europeană. Vreau să vă amintesc, ca să nu fie ă, nimic ambigu, că, în conformitate cu tratatul, regulile privind organizarea sistemelor de securitate socială țin de competența statelor membre. Acest lucru nu poate fi pus la îndoială și deci în niciun caz nu vom vorbi despre acest subiect în textul acesta. Așadar, care sunt punctele cheie? În primul rând, acest text este conceput pentru pacienții care au nevoi de sănătate și nu pentru pacienții care au posibilități financiare. Nu trebuie să acceptăm aici turismul medical. Punctele cheie sunt aceleași ca la prima lectură și vizează chestiunile ce țin de sfera de aplicare a directivei, condițiile privind rambursarea uh, cheltuielilor legate de asistența medicală transfrontalieră și, mai general, chestiunea autorizării prealabile. Acestea sunt punctele esențiale. Dar este important să păstrăm coerența și uh, legăturile dintre directiva actuală și regulamentul 883 per 2004, care are obiectivul de a uh, sistematiza regulile și procedurile privind sistemele de securitate socială din statele membre. Toată lumea cunoaște acest regulament, toată lumea l-a folosit, studenții îl cunosc foarte bine atunci când circulă în statele membre ale Uniunii Europene. Și am să revin la aceste puncte cheie. În primul rând, autorizarea prealabilă este un punct central. Ce am spus noi la prima lectură la Parlamentul European? Am spus că trebuie să facă obiectul autorizării prealabile îngrijirile spitalicești, îngrijirile foarte specializate și tratamentele ce uh, prezintă un risc deosebit pentru pacient sau pentru populație. E vorba de amendamentul 55. Și ce a zis Consiliul? Consiliul a hotărât pur și simplu să adauge niște uh, preocupări legate de această prevedere, de sfera de aplicare, preocupări vizând calitatea și siguranța îngrijirilor. E vorba de alineatul 2 de la articolul respectiv și eu vreau să vă spun că acest amendament al Consiliului nu este acceptabil pentru că ar permite refuzarea unei autorizări prealabile oricând, fără niciun fel de justificare. Orice stat membru ar putea să vină și să spună mm, ne pare rău, nu suntem siguri că aceste îngrijiri acordate sau cerute sunt uh, sigure sau sunt de calitate și nu e nevoie de niciun fel de justificare. Este de neconceput așa ceva dacă acceptăm, vom ajunge iarăși într-o situație juridică vagă și iarăși vom avea acțiuni la Curtea de Justiție și iarăși va trebui să ia hotărâri Curtea de Justiție. Nu putem să acceptăm acest lucru, este un subiect dur și trebuie să nu cedăm. Apoi, care sunt condițiile pentru autorizarea prealabilă? Vă amintesc că noi, la prima lectură, am spus că statele membre pot să creeze un sistem de autorizare prealabilă numai și numai dacă lipsa acestei autorizări prealabile primejduiește echilibrul financiar al sistemului de securitate socială din statul membru respectiv. Asta am votat noi la prima lectură. Consiliul vine și spune nu, nicio condiție. În poziția Consiliului lipsește orice fel de condiție. Și vreau să vă atrag atenția și aici asupra faptului că poziția Consiliului reintroduce o nesiguranță juridică care va provoca noi acțiuni la Curtea de Justiție și care nu sunt acceptabile în ceea ce privește jurisprudența curții. Și trec acum la motivele de refuz a autorizării prealabile. Parlamentul European a enumerat motivele pentru care se poate refuza o, uh, un acord de autorizare prealabilă. Și am repetat, am inclus uh, aceste motive în amendamentul meu 59. Consiliul adaugă motive de refuz a autorizării prealabile cu o listă deschisă și non-exhaustivă. Consiliul invocă măsuri imperioase de interes general. Vă dați seama că această formulă este atât de vagă încât nu este posibil să o acceptăm. Trebuie să găsim criterii de refuz clare și aplicabile în mod uniform de către statele membre. Dacă nu, și aici se va ajunge din nou la uh, acțiuni la Curtea de Justiție și nu vom mai putea progresa. V-am explicat aici uh, aspectele cele mai dificile. Sigur că mai există și alte puncte cheie, dar care sunt poate mai puțin importante. Vreau să vă atrag atenția asupra uh, informării pacienților. Pacienții trebuie să fie foarte bine informați și cum să fie informați prin punctele naționale de contact. Și aici avem divergențe privind acest, uh, aceste puncte naționale de contact și rolul lor. Ele au un rol foarte important pentru că trebuie să pună la dispoziția pacientului toate informațiile clare, de încredere și sigure. Parlamentul, deci, în prima lectură, dorea ca aceste puncte de contact naționale să uh, lucreze în rețea, ca să se evite duplicarea eforturilor și să se sporească eficiența vă dați seama ce înseamnă pentru un pacient să caute, info, să ceară informații la 27 de puncte de contact din fiecare stat membru. Este indispensabil ca punctele de contact din fiecare stat membru să poată să transmită cele mai bune informații, adică să ceară la rândul lor informațiile la celelalte puncte de contact naționale, deci să se creeze o adevărată rețea. Și aici, deci, avem un dezacord cu Consiliul, pentru că Consiliul dă mult mai puține detalii decât uh, dorim noi. Din punctul nostru de vedere, aceste puncte de contact trebuie să fie independente și să lucreze strict în interesul pacientului. De aceea am să depun din nou amendamentele pe care noi le-am adoptat la prima lectură. În legătură cu celelalte puncte sursă de divergență. E vorba de temeiul juridic, Consiliul dorește să fie un dublu temei juridic, unul privind piața internă și articolul sănătate publică. Parlamentul propunea doar piața internă, dar cred că aici putem să acceptăm destul de ușor acest dublu temei juridic. Mi se pare acceptabil și cred că putem să rezolvăm repede acest subiect. În legătură cu sfera de aplicare, Consiliul propune, de fapt, să fie excluse tratamentele uh, de lungă durată, să fie excluse din <clears throat> sfera de aplicare, de asemenea uh, donarea de organe și campaniile de vaccinare. Și încă o dată, mi se par și aceste lucruri acceptabile, dată fiind experiența din timpul iernii trecute, este ușor de înțeles că uh, Consiliul dorește să excludă aceste tipuri de uh, proceduri și tratamente. Însă, pentru, bolii, pentru pacienții afectați de boli grave, ei trebuie să poată beneficia de rambursare, chiar dacă tratamentul nu este acoperit în legislația statului membru de proveniență al pacienților. Știm că unele boli rare nu sunt uh, incluse în legislația anumitor state membre și ar fi de neconceput să penalizăm de două ori un pacient care are o boală rară, care nu poate să beneficieze de îngrijiri în propriul său stat membru și să nu-l lăsăm să meargă în altă parte și să-i se ramburseze cheltuielilor. Cheltuielile. Cred că trebuie să susținem drepturile pacienților cu boli rare. În ceea ce privește plata avansurilor și avertizarea prealabilă facultativă, Parlamentul European consideră că atunci când a fost acordată o avertizare prealabilă, pacienții trebuie să plătească în avans doar suma pe care ar fi trebuit să o plătească în avans în propriul lor stat membru. Iar Consiliul, în propunerea sa, nu are niciun fel de clauză uh, care să corespundă cu uh, aceasta a Parlamentului și este un punct esențial pentru pacienți care se lovesc de un mare obstacol și anume incertitudinea actuală legată de rambursare și de avansuri. Sunt supuși regulilor naționale și eu cred că în conformitate cu principiul de subsidiaritate trebuie să acționăm în, uh, respectând interesele pacienților, mai ales a pacienților, ale pacienților, al pacienților celor mai uh, nevoiași. O altă chestiune care uh, preocupă statele membre este cea a pensionarilor ce trăiesc în străinătate. Parlamentul nu se ocupase de acest subiect, Consiliul a dorit să includă această chestiune a pensionarilor și mi se pare important să ținem cont de acest aspect specific, important pentru anumite state membre. Cred că e important să nu blocăm un acord pe care l-am putea obține, deci putem accepta și această prevedere, E un subiect mai delicat și cred că nu uh, va pune probleme la noi la Parlament. În ceea ce privește alegerile etice, știu că e o chestiune importantă pentru anumiți colegi. Directiva, vă amintesc, respectă și nu compromite libertatea de care dispune fiecare stat membru pentru a hotărâ ce tip de îngrijiri de sănătate sunt adecvate. Nicio prevedere din această directivă nu trebuie să fie interpretată în așa fel încât să aducă atingere alegerilor etice fundamentale pe care le fac statele membre. Și astfel vreau să-i liniștesc pe unii dintre colegii mei care țin foarte mult la aceste opțiuni etice și vreau să le spun că nu au de ce să-și facă griji pe această temă. În încheiere aș dori să vă vorbesc despre persoanele cu handicap pot să existe costuri specifice pentru aceste persoane. Și aceste costuri specifice trebuie să fie rambursate în anumite condiții. Parlamentul European prevăzu, le prevăzuse, dar Consiliul nu reia prevederile Parlamentului, persoanele cu handicap nu sunt menționate și nu putem să acceptăm acest lucru. În ceea ce privește mediatorul european al pacienților, Parlamentul propusese să fie creat un mediator european al pacienților care să gestioneze plângerile pacienților. Consiliul nu menționează această opțiune și, sincer, vă spun aici în Parlament, eu nu sunt convinsă neapărat că e important să hotărâm să creăm un mediator european pentru acest subiect pentru că vom deschide aici posibilități ca uh, ori de câte ori să se este posibil să se creeze o poziție de mediator, să se creeze și nu știu dacă e bine. În legătură cu zonele de test din regiunile de frontieră, Parlamentul European în prima lectură hotărâse să existe posibilitatea de a se desemna zone de test, zone experimentale în regiunile de frontieră, Nouă ni se părea că e o mare inovație, dar Consiliul nu menționează deloc aceste regiuni de test. Și eu cred că este important să uh, câștigăm din aceste experiențe concrete. Experiențe făcute în zonele de frontieră și care pot să uh, fie utile pentru toți. Și în încheiere încă două lucruri, e-sănătatea, E-sănătatea este fundamentală, sunt mai multe măsuri propuse de Parlamentul European în prima lectură prin comitologie. Consiliul le înlocuiește cu orientări. Eu cred că e important să ținem cont de evoluțiile actuale ale e-sănătății. Consiliul crede că acesta este un subiect minor și acest lucru nu corespunde nici cu realitatea, nici cu speranțele de dezvoltare pe care ni le aduc noile tehnologii în domeniul asistenței medicale. Am reintrodus toate amendamentele din prima lectură. Eu cred că Europa are datoria de a profita de pe urma tehnologiilor cele mai recente în domeniul sănătății. Medicina la distanță, e-sănătatea, care, poate oferi, care pot oferi îngrijiri specifice în zone unde nu sunt suficient specialiști sau unde este dificil accesul la asistență medicală. În cele din urmă, legătură cu evaluarea tehnologiilor sănătății, Parlamentul European, la prima lectură, cerea o participare mai mare a părților implicate în legătură cu evaluarea acestor tehnologii de sănătate și diferitele părți implicate au toate experiențe și pricepere și e bine să ne inspirăm pentru evaluarea tehnologiilor din domeniul sănătății Uh, din experiența lor. De aceea am reintrodus amendamentele din prima lectură de la Parlament. În concluzie, din 2004 Parlamentul European luptă pentru recunoașterea drepturilor pacienților, așa cum sunt recunoscute și de curte, și pentru includerea lor într-un text legislativ. Este un text esențial și Parlamentul trebuie să apere aceste poziții pe punctele cheie pe care vi le-am prezentat. Este un subiect care îi interesează pe cetățeni pentru că se referă la integritatea cetățeanului, la sănătatea lui. Pacienții care au de suferit nu pot astăzi decât să se bazeze pe Curtea de Justiție ca să li se recunoască și să li se implementeze drepturile. Nu mai putem să tolerăm această situație și noi, Parlamentul European, trebuie să punem lucrurile în mișcare și să facem în așa fel încât foarte repede să se acționeze. Veți vedea că termenele sunt scurte, dar cred că împreună putem să facem o treabă foarte bună și e esențial să găsim o soluție cât mai repede, apărând punctele cheie în fața Consiliului. Vă stau la dispoziție, vreau să vă ascult ca să ajungem la o propunere cât mai bună. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, François Costet. Mulțumesc, uh, Mulțumesc pentru această propunere legislativă foarte importantă. Am auzit care sunt orientările uh, principale propuse. În acest caz, cred că Consiliul reprezintă problema și uh, poate vom auzi mai târziu care este poziția Consiliului în concret în acest uh, dosar. Există țări care nu doresc uh, deloc aceste reforme, altele sunt mai favorabile. Și acum au cuvântul raportorii din Umbra, um, în primul rând Dagmar. Vă mulțumesc, domnule președinte, a spus și dumneavoastră că este vorba de un raport foarte important și o temă despre care am discutat și noi îndelung în Parlamentul European. Și doresc să felicit pe François Grostet pentru acest raport excelent. Este vorba de un uh, raport uh, care a rămas foarte loial primei lecturi din uh, Parlament uh, și uh, în acest raport sunt, sunt reflectate și discuțiile care au avut loc. Este vorba și de un uh, raport uh, foarte ambițios și cred că ambiția caracterizează un foarte bun uh, politician de altfel. Am citit acest uh, raport și personal aș uh, sprijini uh, acest raport în întregime, însă ne interesează să ajungem la un rezultat concret și astfel trebuie să vedem cum putem ajunge la un compromis pentru ca această propunere legislativă să uh, fie pusă în aplicare. Am citit și uh, poziția Consiliului și, după părerea mea, nu este vorba de o, de, de o poziție perfectă, așa cum este întotdeauna cazul cu pozițiile comune ale Consiliului. Până acum, în 21 de ani, nu am citit o poziție comună a Consiliului care să mă fi convins că uh, Uh, este una foarte bună. Însă ceea ce respect în această poziție comună este faptul că s-a încercat în cadrul uh, Consiliului să se ajungă la un punct uh, comun. Și, într-adevăr, s-a ajuns la acest punct comun cu o majoritate uh, imensă și, după părerea mea, este un lucru uh, pe care trebuie să-l recunoaștem. Și de aceea Trebuie să vedem noi acum care sunt uh, prioritățile noastre, unde putem uh, uh, lăsa un spațiu de manevră înspre direcțiile Consiliului. Și nu doresc să mă refer acum la toate punctele, însă câteva totuși. Un punct pe care eu l-am menționat este, se referă la bolile rare. Trebuie să tratăm această problemă a bolilor rare din Uniunea Europeană, care nu sunt recunoscute în toate sistemele uh, naționale, deoarece boala respectivă nu există în țara respectivă. Trebuie să ne asigurăm că acești pacienți, cu toate acestea, au șansa să fie tratați acolo unde există posibilitatea de tratament și sunt sigură că aici putem găsi o posibilitate de a ne pune de acord cu Consiliul și de a găsi o soluție rațională. Apoi alte câteva uh, puncte în ceea ce privește autorizarea prealabilă. Știm cu toții că înaintea primei uh, lecturi uh, în interiorul grupului, grupurilor noastre politice au avut loc uh, dezbateri foarte dificile. Însă, cu toate acestea, am încercat să ajungem la o soluție comună. Poate prima lectură a fost uh, încă uh, dificilă, însă după poziția comună și după ce a trecut ceva mai mult timp, cred că ne putem apropia pozițiile. Autorizarea prealabilă a fost făcută posibilă de către uh, Curtea de Justiție. S-a afirmat că statele membre trebuie să aibă această uh, posibilitate și și o sprijin această existență. Însă, autorizarea prealabilă nu trebuie să devină un instrument care să permită uh, ducerea la absurd a situației juridice. Trebuie să fie uh, un instrument uh, sincer. Uh, doar în anumite cazuri trebuie să existe autorizarea prealabilă, o asemenea autorizare prealabilă. Și cred că acest lucru nu reiese foarte clar din poziția comună a Consiliului și cred că aici trebuie să colaborăm în continuare și sunt conștientă de poziția care există în cadrul Consiliului. Apoi, în ceea ce uh, privește uh, punctele naționale de contact și uh, rețelele. François a tras atenția cât de important este pentru pacient să există puncte de contact uh, care să funcționeze și care să poată oferi informații. Însă, în același timp, și rețelele sunt importante pentru ca uh, schimburile, uh, să, pentru ca să poată exista schimburi între statele membre despre tratamente și așa mai departe. Și cred că în acest caz Uh, statele membre trebuie să ofere uh, uh, soluții despre ceea ce se poate face, poate nu chiar mâine, însă pe termen, pe termen mediu în orice caz. Și de aceea cred că ar, ar, ar face bine să definim obiectivul și să fim puțin mai flexibili în ceea ce privește calendarul. Apoi, în, ceea în, în ceea ce privește rambursările rambursările și uh, avansurile. Sunt uh, convinsă că uh, vom găsi un sistem, indiferent dacă este vorba de un sistem bazat pe vouchere sau un alt sistem, un sistem însă care să permită statelor membre să nu recurgă la avansuri foarte mari și ca rambursările să aibă loc cât mai rapid uh, cu uh, putință. Știu uh, că membrele state se tem că aceste rambursări nu funcționează și există exemple din Uniunea Europeană, țări membre care așteaptă foarte mult timp ca uh, tratamentele care au loc în uh, urma unui uh, accident, de exemplu, um, să aibă loc. Deci aceste rambursări se desfășoară foarte, foarte lent uneori. Însă um, Aici Consiliul este competent și acolo trebuie făcută presiuni în acest sens, cred că. La toate punctele care se referă la dublul temei juridic, da, cred că putem ajunge la o poziție comună. Dacă reușim ca în, în, în ceea ce privește autorizarea prealabilă și la mm, restrângerea lucrurilor care sunt amintite la articolul 3, uh, să ajungem la o poziție comună. Cred că ar, trebuie să analizăm cu mai mare atenție articolul 8 dacă avem într-adevăr nevoie de uh, aceste limitări atât de uh, stricte. În plus, cred că trebuie să uh, vedem cum vor arăta uh, aceste liste cu cazurile care vor fi supuse unor uh, autorizări prealabile. În Francis Groset a spus că dacă nu facem acest lucru, din nou va hotărâ Curtea de Justiție și la următoarea uh, hotărâre uh, se va hotărâ, de fapt, despre proasta gestionare a situației uh, legale și atunci uh, vor fi pronunțate și uh, sancțiuni financiare împotriva statelor membre care nu au pus în aplicare um, jurisdicția existentă și cred că am putea aminti acest lucru și în cadrul discuțiilor cu Consiliul. Dar, domnule președinte, sunt în continuare optimistă că vom găsi o, un uh, comprom, compromis comun. Am participat la foarte multe uh, dezbateri și am remarcat că, în cazul acestor dezbateri că um, există într-adevăr foarte multe puncte de vedere, însă um, textul pe care îl avem în față um, este un text care poate avea uh, succes nu mai avem așa mult timp la dispoziție, suntem deja în procesul la cele de-a doua lecturi și trebuie să fim uh, disciplinați și să ne dorim să uh, avem succes. Mulțumesc, spune domnul președinte. Um, a fost lăudată doamna raportor, sinceră și uh, ambițioasă, o combinație foarte bună. Mergem mai departe și acum o să încep să mă uit pe, pe ceas. Antonia Pavanova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit și eu pe uh, doamna François Groset pentru acest uh, raport. Cred că este una din uh, cele mai complicate teme pe care am discutat-o în această instituție și cred că este nevoie de întregul nostru sprijin, de întreaga noastră cooperare pentru a, pentru a încheia cu succes acest uh, proces în care au fost uh, implicate cele trei instituții, Comisia, Parlamentul și uh, Consiliul. În cadrul acestui proces au fost manifestate poziții foarte contradictorii uneori. Și cred că totul a plecat de la cazul, uh, cazurile din uh, Curtea de Justiție un lucru pre- prematur înainte de a, um, de a, de a rezolva această, această situație concretă. Acum încercăm să avem o situație concretă pentru pacienți care s-ar putea să aibă mai multe drepturi de, la nivelul, decât la nivel uh, național. Consiliul probabil va continua pe linia uh, guvernelor naționale, însă cred că acum se confruntă cu alte probleme în contextul crizei economice decât uh, asistența medicală. Aș dori să mă refer la trei aspecte. În primul rând, uh, drepturile pacienților și garantarea accesului universal la asistență medicală, care trebuie să se aplice tuturor. Apoi, codificarea uh, jurisprudenței uh, pronunțată de către Curtea de Justiție și apoi uh, durabilitatea sistemelor naționale de uh, sănătate. Așadar, dacă vom uh, uh adopta această directivă, aceste sisteme nu trebuie să fie supuse unor uh, presiuni uh, suplimentare. În ceea ce privește uh, punctele naționale de, con- de contact, articolul 6 din poziția Consili- uh, Consiliului, sprijinim poziția raportorului. Dacă este să vorbim despre drepturile uh, pacienților, aceștia trebuie să fie informați în mod clar despre drepturile lor. În ceea ce privește uh, măsurile referitoare la rambursarea costurilor, articolul 7, indiferent de decizia luată, această decizie nu trebuie să creeze inegalități. Deși sistemele naționale sunt diferite de la caz la caz, acest lucru este important de subliniat, deoarece pacienții se vor confrunta cu dificultăți dacă este să meargă dincolo de hotare, să călătorească dincolo de hotare. Așadar, cred că ar trebui să existe un sistem unificat pentru, toate, pentru toți pacienții. În ceea ce privește articolul 8, din poziția Consiliului, sprijinăm, sprijinim poziția doamnei raportor în ceea ce privește exceptarea uh, autorizării prealabile pentru uh, bolile rare, amendamentul 64, Cred că este o situație puțin uh, ciudată în care Comisia încearcă să dea răspunsul corect și acest lucru se întâmplă la timp, um, însă poate nu este locul cel mai bun în care să se întâmple acest lucru cred că este prim, singura excepție din această directivă care va duce la uh, dezechilibre. În uh, anumite state membre poate nu există uh, pacienți cu boli rare, însă în întreaga Europa există 11 milioane de oameni care suferă de boli, uh, de asemenea boli rare. Deci trebuie să ne ocupăm de această excepție și cred că trebuie să discutăm în continuare și dacă avem o asemenea abordare organ- organizațională în această directivă, poate vor exista și alte grupuri de pacienți uh, mai puțin numeroase care uh, să își dorească și ei să fie incluși. În ceea ce privește e-sănătatea, această directivă este posibilitatea de a eficientiza um, tratamentele medicale și nu voi uh, discuta mai mult de acest aspect, deoarece uh, vom avea alte ocazii. Am o întrebare în ceea ce privește uh, tehnologiile de sănătate. Domnul, doamna raportor propune se referă la aspectele eh, eficiente ale tehnologiilor de eh, sănătate și eh, evaluarea eficienței acestor tehnologii înainte de a fi introduse pe piață. Poate se poate explica exact ce se dorește cu aceste lucruri. Vă mulțumesc. Cred că 5 minute aveți la dispoziție. Thank you. Vă respecta timpul de vorbire, domnule președinte, vă mulțumesc. În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport amplu care discută probleme cruciale, așa cum a spus și colegul meu, va fi de importanță capitală să ne asigurăm că Parlamentul și Consiliul, care acum se află în a doua lectură, să-și apropie pozițiile. Mai sunt încă câteva probleme uh, pe care cred eu că trebuie să încercăm să le promovăm mai mult. În legătură cu uh, celelalte puncte, sunt de acord cu doamna raportor și uh, trebuie să spun că um, eforturile sale au fost uh, răsplătite. În primul rând, problema legată de autorizația prealabilă. Sunt de acord cu doamna raportor. Dacă ne gândim la motivele pe baza cărora să refuzăm autorizarea prealabilă, atunci lista acestora trebuie să fie exhaustivă. Deci sunt de acord cu doamna raportor. Totuși, raportorul nu a menționat niciun motiv pentru care s-ar putea refuza rambursarea. Eu cred că dacă există motive de interes uh, general, de exemplu în uh, de exemplu, subminarea echilibrului financiar al uh, anumitor bugete, atunci cred că Parlamentul ar trebui să facă ceva pentru introducerea anumitor motive. În legătură cu avansul, aceasta este o temă importantă, dar ceea ce nu am înțeles uh, de la raportoare este ce se întâmplă atunci când un uh, pacient are nevoie de un tratament în un alt stat membru. Pacientul trebuie să respecte regulile statului respectiv. Deci dacă este nevoie să se plătească un avans, atunci un pacient care este cetățean al altui stat, cred că trebuie să se supună celorași reguli în statul membru în care primește tratamentul. Deci cred că Parlamentul trebuie să își modifice puțin poziția aici. În legătură cu bolile rare, Cred că trebuie să dezvoltăm ceva mai mult uh, subiectul bolilor rare. Nu este acceptabil faptul că acestea nu sunt menționate în uh, poziția comisiei, însă o derogare în alb de la autorizația prealabilă, care este uh, poziția actuală, nu este o variantă cu care sunt de acord. Cred așadar că trebuie să ne gândim la o metodă în care pentru pacienții tratați de boli rare, statele membre să aibă posibilitatea să refuze autorizarea prealabilă. Deci, cred că în legătură cu bolile rare, cu avansurile și cu motivele de refuz ale autorizării, în legătură cu aceste trei chestiuni, Parlamentul trebuie să uh, încerce să schimbe puțin poziția. Și uh, cred că dacă vom, uh, ne vom hotărâi asupra unei poziții ferme, uh, vom putea convinge uh, Consiliul să fie de acord cu noi în a doua lectură. Mulțumesc, Milan Saparnov are um, cuvântul. Îmi doresc să-i mulțumesc doamnei raportoare pentru munca depusă. Este vorba de o tematică foarte complexă și foarte largă și doresc să-mi exprim părerea doar în legătură cu câteva principii. Doresc să vă amintesc că ne dorim îmbunătățirea situației uh, vieței tuturor cetățenilor. Nu doar uh, cetățenilor care doresc să și pot să-și uh, să afle cele mai bune informații posibile. În ceea ce privește accesul la informație, ne dorim ca fiecare asistent, ca fiecare poate să, să poate să profite de asistența medicală transfrontalieră dacă are nevoie de aceasta. Informarea trebuie să fie o informare clară și uh, care poate fi înțeleasă și pentru uh, persoanele care nu au un ușor acces la informații. Suntem în uh, secolul 21 și avem dreptul să cerem ca toate formele electronice de informație să fie accesibile. Și în acest sens cred că voi face și uh, câteva, vom face câteva propuneri. Un alt parametru al asistenței medicale este calitatea și siguranța îngrijirii uh, care este oferită peste tot și în plus discutăm și despre continuitatea acestei îngrijiri medicale. Această continui, continuitate este influențată de transferul de informații. Informațiile electronice pot fi transmise și pot fi sortate uh, mult mai uh, ușor. Premisa însă pentru transmiterea lor uh, dintr-un loc în altul este interoperabilitatea. În, și în ceea ce privește asistența medicală, um, informațiile despre pacienți sunt uh, importante. Um, fiecare care uh, dorește, fiecare persoană care dorește să fie tratată în, uh, în străinătate, trebuie să aibă, trebuie să poată duce cu sine informațiile medicale respective. Și dacă aceste informații există în formă electronică, atunci și pacientul uh, trebuie să aibă dreptul de a primi aceste informații în formă electronică pentru a le putea folosi mai uh, departe. Și de aceea toate aceste informații trebuie să fie încadrate într-un sistem interoperabil. Cum ajungem însă la această interoperabilitate? Aceasta este o premisă pentru calitatea asistenței uh, medicale. De aceea cred că uh, trebuie să ajungem uh, cât mai repede la existența unor asemenea sisteme interoperabile. În practică am văzut că statele membre nu au creat reguli comune și de aceea cred că ar trebui să dăm Comisiei competența de a crea aceste uh, reguli. Nu se poate acest lucru fără regulile de identificare și de autorizare și de asemenea sunt uh, aș dori să, să mă refer și la uh, rețetele electronice. Pacienții ar trebui să aibă posibilitatea și uh, dreptul de a primi medicamentele în orice țară și de aceea avem nevoie și de o uh, Uh, rețetă electronică. Ar trebui, avem nevoie și de o bază de date de rețete compatibile pentru a putea verifica dacă o rețetă este uh, corectă sau nu și de aceea trebuie să existe un contact între, între medicul care a scris această rețetă și farmacistul care uh, dă apoi medicamentul. Am vorbit și despre eficiența noilor tehnologii de sănătate și despre cum analizăm această eficiență. Este clar că trebuie să uh, facem un schimb a experiențelor care uh, um, există deja. Și după părerea mea trebuie implicați în, uh, în acest schimb toți operatorii, toți partenerii interesați, medicii și oamenii de știință. Aș dori să mă refer și la e-sănătate. Uh, odată cu autorizarea prealabilă și uh, e-sănătatea devine un domeniu foarte important și cred că aici avem uh, foarte mult spațiu pentru a, a uh, progresa și mă preocup de această temă de foarte mult timp și doresc să creez un grup de lucru care să se ocupe cu această temă și uh, doamna Reding va fi în contact cu, această, uh, cu acest grup. Acum uh, ceilalți vorbitori au la dispoziție doar uh, minute. Primul uh, este, este Rossi. Președinte, e... Mulțumesc, uh, domnule președinte și domnule raportor. Sincer, mă îndoiesc că acest text este aplicabil. Pe de-o parte, pentru că este corect să le permitem pacienților uh, libera circulație și să beneficieze de tratamente pe care nu le pot primi în statul uh, de uh, reședință. Însă, este posibil ca un anumit stat să fie invadat de pacienți în căutarea de tratamente mai bune pentru că există state care exportă, practic, pacienți. Aici nu vorbim de standarde minime pe teritoriul european, vorbim de libertatea de circulație. Este posibil ca oamenii să înceapă să înceapă să circule dintr-un stat în care nu pot primi un tratament în către alt stat și să intre în fața cozii, cum, ar, cum s-ar spune. Dacă un stat A nu oferă servicii bune, dar statul B oferă servicii bune, în mod evident, mii de, pa- de pacienți se pot muta în satul B. Ce se întâmplă atunci când satul B, invadat de pacienți în căutare de tratamente de calitate, nu mai poate face față. Acești pacienți vor ocupa paturi în spital um, și vor uh, folosi echipamente, dar vor consuma și resurse economice, care trebuie să fie rambursate de statul de origine și dacă acest lucru nu se face pe baza costurilor uh, suportate de uh, statul care asigură tratamentul, atunci sunt probleme. În Italia, de exemplu, nu există un sistem uh, de sănătate național, există sisteme regionale de sănătate. este posibil ca la noi oamenii să înceapă să migreze dintr-o regiune într-alta și sistemul poate să se prăbușească sub această presiune. Deci eliminarea unei clauze de salvgardare care era inclusă la 51, 7, articolul 1, atunci cred că avem probleme. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, v-au expirat uh, cele trei minute. Liza. Domnul Peter Liza are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu, uh, domnului raportor, pentru cel mai important raport din domeniul uh, medical pe care l-am avut până acum. Tocmai eh, datorită poziției domnului Rossi aș dori să atrag atenția că eh, deseori eh, observăm prea puține dintre problemele care pot apărea în cadrul unui sistem transfrontalier. Există, desigur, pacienți care sunt pe listă de așteptare și care se bucură uh, că pot veni în Germania pentru a fi tratați, însă nu am auzit că ar fi situații extreme până în acest moment. Până în acest moment sunt rambursate doar o treime din costuri, lucru care nu este în concordanță cu propunerea Comisiei și a doamnei raportor. Cred că și um, actorii din uh, sistemul de sănătate uh, pot uh, profita de noua propunere și nu cred că trebuie să dramatizăm toate riscurile despre care se, despre care se vorbește. Aș dori să subliniez faptul că există trei locuri unde, după părerea mea, trebuie să schimbăm poziția comună a Consiliului în ceea ce privește uh, Uh, punctul 80, de exemplu, uh, bolile rare. Consiliul ar trebui să accepte cel puțin uh, amintirea acestor boli. Nu știu dacă reușim să impunem considerentul 40, însă cred că ar trebui să luptăm pentru acest lucru. Uneori bolile sunt atât de rare încât Colega mea a spus că există bolile, dar nu există tratamentul respectiv în țara aceea, așadar trebuie să găsim o soluție. Sunt uh, de asemenea mulțumesc de faptul că amendamentul 1 și 5 au fost reintroduse, uh, de asemenea și pentru amendamentul 53 în care se vorbește de uh, vouchere. Desigur, există poziții diferite în cadrul grupurilor politice, însă, în calitatea noastră de cetățeni direct aleși, um, trebuie drepturile cetățenilor sunt foarte importante. Desigur, este foarte neplăcut când nu sunt rambursate costurile uh, cât mai rapid, însă mai grav este când uh, pacientul uh, plătește în totalitate costurile și nu își uh, reprimește acești bani înapoi. Vă mulțumesc, Iolanda Ibnar. się, że jeśli chodzi o sprawozdanie Grostet, to jest to mm, przykład. Vă mulțumesc. După părerea mea, acest raport este un model. Și uh, cred că acest lucru este cu atât mai important cu cât noi toții uh, putem deveni pacienți la un uh, moment. Sunt foarte mulțumită de faptul că s-a reușit în Consiliu găsirea unui uh, punct comun. Poate nu este compromisul care ne mulțumește uh, pe toți. Uh, această directivă a fost discutată deseori în toate uh, statele membre și la nivelul Consiliului și și în uh, Parlament. După cum se știe, în prima lectură au existat uh, lucruri controversate și știu că acest compromis nu este unul ușor și că nu este ușor să mulțumim pe toată lumea. Însă nu trebuie să uităm că dacă dacă reușim să avem un compromis astfel încât uh, sunt stabilite uh, drepturile fundamentale pentru cetățeni și toate partidele acceptă acest lucru, acest lucru va fi un rezultat foarte uh, important. În plus, nimeni nu se îndoiește de faptul că această directivă este necesară și trebuie să intre în vigoare cât mai, cât mai rapid și că uh, pacienții trebuie să aibă drepturi în alte uh, de, de drepturi de a fi tratați în alte state dacă în statul propriu nu pot fi uh, tratați. Și cred că formularea găsită este una bună. Această soluție influențează desigur și drepturile pacienților și asigură o tratare mai bună a pacienților în Uniunea Europeană. Nu ne propunem crearea unui sistem uh, unic, deoarece fiecare stat membru are propriul sistem, ci uh, ne propunem uh, extinderea posibilităților de tratament și extinderea accesului la uh, aceste tratamente. Știu că unele state, de exemplu Polonia, au uh, au probleme cu această directivă și amintesc aici uh, turismul uh, medical după părerea mea, um, nu cred că trebuie să ne facem griji, deoarece cred că există deja un uh, anumit uh, obstacol în această directivă. Dacă un uh, pacient se hotărăște să meargă într-un alt stat pentru a primi un tratament, cred că va trebui să, să, să contribuie din uh, propriul buzunar. Așadar, nu cred că putem uh, generaliza. Și unde, unde foarte, acolo unde există sisteme mai puțin calitative, de exemplu, um, mai, mai superioare, cum este cazul uh, Germaniei, acolo nu există totuși o invazie de uh, pacienți. Mulțumesc. Sună domnul președinte Cristina Gutierrez, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu François Grostet în proporție de 90%. Cred că abordarea sa este bună, dar cred că un lucru nu trebuie să uităm în acest document. Nu trebuie să uităm că Spania a creat minoritatea de blocare și după aceea a și deblocat votul. Uh, Spania avea motive să se opună. Dacă dintr-un stat pleacă pacienții și într-un alt stat sunt primiți, situația este foarte diferită. În Europa, situația serviciilor este foarte variată și o problemă gravă. Unele state uh, dau uh, gratuit anumite medicamente pentru anumite tipuri de cancer sau pur și simplu le prescriu și în alte țări tratamentele sunt altele. În multe state, femeile după 60 sau 65 de ani nu mai au acces la anumite tratamente cum este chimioterapia. Turismul medical ar putea să fie provocat de acest regulament, un turism uh, sanitar dirijat. Existau până acum anumiți, uh, anumite categorii de cetățeni care aveau uh, domiciliul într-o anumită țară, dar nu plăteau acolo impozite. Și Consiliul a găsit o soluție, este un motiv pentru care mulți uh, rezidenți britanici și germani erau în Spania. Și uh, și se spunea că uh, trebuie să își recupereze drepturile când se întorc în țara lor. Și uh, este, era important să poată și ei să-și regularizeze situația ca orice alt cetățean. Însă Spania s-a opus din două motive. Aveam nevoie de doi piloni juridici și nu doar de unul, pentru că țara de primire, în prima variantă, nu putea să impună limite, iar pacientul alegea spitalul pe care îl dorea. Și sigur că asta înseamnă că toată lumea uh, vrea să meargă la cel mai bun spital din Madrid ca să se opereze, dar fiecare spital are capacități limitate. Statul de primire poate să spună, uitați, nu pot aici să fac mai mult de 90 uh, sau 100 de operații pe an. Trebuie să fie gestionată și această problemă. Trebuie să clarificăm situația și să vedem cum funcționează sistemul. Pe de altă parte, cred că astfel se acoperă o lacună, un vid juridic, pentru că turismul medical va fi limitat. Colegii noștri, prietenul nostru din regiunea Veneția are anumite temeri, că acum va trebui să ceară autorizații. Președintele întrerupe vorbitoarea have now only three speakers. Uh, mai avem doar trei vorbitori. Uh, dacă dăm cuvântul mai multor persoane, nu vom mai avea timp. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să lăudăm uh, modul în care doamna Grosset a a pus în întrebare poziția Consiliului. Trei lucruri aș dori să subliniez. Cred că propunerea legată de autorizarea prealabilă conține o formulare mult mai precisă decât cea venită din partea Consiliului și aș dori ca și colegii să sprijină această propunere. Foarte important este și sistemul de informare uh, despre care s-a vorbit. Și uh, pacienții au dreptul să fie informați uh, într-un mod adecvat. Există însă și un alt uh, aspect care nu a fost uh, amintit. Cei care oferă aceste servicii medicale trebuie să știe foarte bine cine este asigurat și cine nu este asigurat deoarece astfel pot fi evitate discuții uh, ulterioare. Un alt uh, aspect care a fost uh, prea puțin uh, amintit sunt um, casele prin care se desfășoară această contabilitate. Indiferent de ce sistem vorbim, în acest sistem trebuie să fie implicați profesioniști și instituții care lucrează într-un mod profesionist. Și nu trebuie să uităm că nu, că nu în întreaga Europa se uh, uh, plătește în uh, euro și ar trebui să evităm uh, problemele care pot apărea. Aș dori să atrag și atenția asupra faptului că uh, prin, în urma discuțiilor cu Consiliul trebuie să avem o, o hotărâre uh, luată cu o majoritate uh, calificată. Uh, Așadar, în toate, uh, în toate întâlnirile noastre, dacă nu avem o majoritate uh, calificată, nu ne putem uh, susține poziția în fața Consiliului. Există mai multe cont- contradicții care ar putea fi explicate mai bine prin diferite am- amendamente, însă cred că cu toții suntem de acord că în acest moment um, în acest moment rezolvăm o, o problemă care există de mult timp. Ex- există o, o, un proverb maghiar care explică foarte bine situația din acest moment. Doamna McEvan, mulțumesc, domnule președinte, în legătură cu fondul, cu autorizarea prealabilă știu că trebuie să ne apropiem mai mult de poziția Consiliului ca să ajungem la un acord. Este ceva foarte important pentru Consiliu și doamna Grostet avea dreptate, formularea e prea deschisă, dar eu cred că ar trebui să existe o listă a ceea ce poți să faci și ce nu poți să faci și sunt de acord cu autorizarea prealabilă. În legătură cu bolile rare, vreau să întreb Comisia cum se leagă acest nou regulament de regulamentul 883, pentru că nu trebuie să uităm că uh, pacienții pot merge în străinătate, în cadrul securității sociale și le sunt rambursate toate costurile. Deci nu știu dacă e bine să se uh, scape de autorizarea prealabilă pentru bolile rare. Uh, există situații disperate în care oamenii merg în străinătate să se trateze pur și simplu de disperare. În uh, Olanda există un tratament pentru neuroscleroză care este total neadecvat și care costă foarte mult și oamenii dau mii de euro pentru el de disperare. Cred că nu trebuie să pierdem din vedere situația bolilor rare. Și vreau să susțin raportoarea în legătură cu schimbul de informații legate de um, malpraxis. E vorba de amendamentele 72 și 73. Legiuitorii trebuie să știe ori de câte ori un uh, doctor sau o altă, un, un alt membru al personalului medical are uh, astfel de probleme. În legătură cu plățile directe, eu văd legătura dintre uh, că trebuie să existe o egalitate între plăți. Însă există diferențe foarte mari de la un stat membru la altul, uneori durează ani de zile până se fac plățile și vreau să întreb cum credeți, doamna raportor, că un spital particular va primi un pacient când plata e făcută de guvern? Câți ani de zile va, va trebui să aștepte respectivul spital? Haideți să avem un sistem mai clar pentru că ce spuneți dumneavoastră va împiedica pacienții să circule și nu invers. Sunt de acord de asemenea că nu putem să avem un mediator, nu putem să creăm un sistem birocratic imens cu fiecare nou act legislativ. În legătură cu punctele de contact, trebuie să avem puncte de contact proporționale cu uh, numărul de persoane care circulă. Nu putem să cerem guvernelor să creeze puncte de contact care să fie în stare să ofere informații pentru uh, tratamentele disponibile în străinătate. Deocamdată nu există aceste informații nici măcar pentru, uh, uh, pentru fiecare stat membru în parte. Vreau să vă întreb cum aveți de gând să faceți acest lucru. A vorbit un coleg despre sisteme de calculatoare imense și așa mai departe. Și ca să închei, vreau să vă spun că nu noi trebuie să stabilim bugetul pentru acest lucru. Nu suntem miniștri de sănătate, sunt priorități de sănătate în fiecare... Președintele întrerupe, mă scuzați, am ceva foarte important legat de calendar de spus. Depunerea amendamentelor este joi la ora 12, e mult prea repede. Președintele întrerupe, Boguslav Sonic. Doamna McEvan nu se lasă întreruptă. Chciałbym się odnieść do y, poprawki 22, stanowisko Rady, punkt 30. Da, doresc să mă refer la amendamentul 22. François se referă aici la autorizarea prealabilă. Consiliul este de părere că această autorizare prealabilă nu va fi acordată dacă nu există un interes uh, general și când uh, există um, obstacole în fața unei uh, asistență medicală transfrontalieră și pe mine mă deranjează această, această, această formulare generală. De exemplu, am trecut printr-o situație în care, de exemplu, cineva nu a primit un pașaport și s-au, uh, s-au referit și s-au adus în discuție asemenea considerente generale și poate acest uh, uh, amendament ar putea fi explicat mai mult. Așadar, nu se acordă autorizarea prealabilă dacă există pericolul uh, un pericol care se referă la, un inter, la, interesul, la interese generale naționale. Ce, ce înseamnă acest pericol? Care sunt situațiile concrete în care nu se uh, acordă această autorizare prealabilă? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc doamnei Groset pentru raport. Astăzi uh, mă aflu aici pentru că a fost foarte important să fiu aici pentru o primă dezbatere, pentru a înțelege care este poziția clară a Comisiei ENVI. După cum știți, propunerea inițială a Comisiei era foarte ambițioasă. Noi am salutat prima lectura dumneavoastră, și ne-am bucurat că ne-ați susținut ambițiile. Însă apoi negocierile la Consiliu au fost um, extrem um, de dificile, după cum ne-a amintit uh, Dagmar. Aproape că ne-am aflat într-un blocaj și uh, riscam să eșuăm, uh, să atingem o poziție comună. Apoi, ministrii sănătății și-au dat seama că ne aflăm în situația de a stabili un uh, drept uh, fundamental al cetățeanului european și că trebuie să facem concesii. În acest domeniu, statele membre vorbesc mereu despre durabilitatea și sănabilitatea bugetelor lor banii pentru sănătate. Aici, uh, ministrii sănătății sunt responsabili. Trebuie să, să se asigură că sistemul național de sănătate este sustenabil. Din acest motiv, Comisia Europeană a susținut poziția comună care a introdus sistemul de autorizație prealabilă, care nu se afla în propunerea noastră. De aceea l-am susținut, pentru că am înțeles că e vorba de o chestiune esențială pentru statele membre. Vă amintesc chiar de ce spunea Dagmar. Trebuie ca aplicarea să se facă cu onestitate. Trebuie ca statul membru să poată spune nu acord autorizația pentru că acest lucru reprezintă o amenințare pentru uh, durabilitatea sistemului meu de sănătate. Însă trebuie ca aceste lucruri să se facă cu toată oresitatea și fără discriminări. Trebuie să creăm un sistem care să permită ministrilor sănătății să spună nu, îmi pare rău, nu pot să plătesc, nu îmi permit. Pe de altă parte, Cred că atunci când nu există niciun fel de motiv care să țină de durabilitatea financiară, atunci lista criteriilor trebuie să fie limitată. Pacientul trebuie să știe la ce se poate aștepta. Deci, în poziția uh, comună am susținut ideea unei liste deschise, dar cred că mai bine ar fi să avem o listă finită, o listă limitată. Așadar, în privința autorizării prealabile, cred că Parlamentul va trebui să fie ceva mai flexibil și să se apropie de poziția Consiliului. S-a vorbit despre informarea pacientului. Este important ca pacientul să fie informat. Doamna Linda McKeven a vorbit despre acest lucru. La ora actuală, mai puțin de 1% din pacienți circulă în Europa. Credem că această directivă nu va crește numărul uh, pacienților care vor alege să primească tratamente în străinătate, pentru că oamenii totdeauna preferă să se trateze acasă. Credem că există posibilitatea de a furniza informațiile necesare pacienților. Trebuie să ne asigurăm că pacienții au mijloacele necesare pentru a călători în străinătate. Acest lucru se poate face prin înființarea unei plății unui avans. Prin sistemul de autorizare prealabilă, statul membru știe despre ce tratament e vorba și de ce fonduri este nevoie. Deci, în anumite cazuri, se poate solicita un avans. În privința bolilor rare, acest regulament poate reprezenta un răspuns, o soluție la problema bolilor rare, anumitor boli rare. E adevărat că persoanele atinse de aceste boli, afectate de aceste boli, pot solicita autorizarea prealabilă și pot să aleagă să fie tratate în alte state. Însă, uneori, um, aceste boli rare nu sunt cunoscute nici măcar de pacienți. Deci trebuie, cred, să creăm posibilitatea circulației de către uh, pacienți. Deci, pacienții trebuie să poată să se diagnosticheze într-un alt stat. Comisarul pentru Sănătate ne-a cerut să analizăm situația, să vedem despre ce număr de pacienți cu bolerare vorbim și despre ce fonduri ar fi uh, nevoie, pentru că nu putem să ne așteptăm ca toate aceste fonduri să vină de la bugetele naționale, dar acordăm importanță găsirii unei soluții echilibrate și unei soluții uh, um, pentru bolile rare. În privința e-sănătății, ne-am luptat și în Consiliu să obținem ceea ce uh, a uh, precizat doamna Groset la amendamente. Uh, încercăm să vedem cine implementează standardele, să stabilim acest lucru, pentru că sănătatea, e-sănătatea asigură o mai mare eficiență a cheltuierii fondurilor și se asigură un tratament mai fiabil cetățenilor. În privința criteriilor de sănătate, uh, considerăm că este important să existe o bază pe care să lucrăm în privința criteriilor de calitate și a siguranței pacienților. La ora actuală nu putem defini criterii de calitate europene, pentru că <coughs> situațiile variază foarte mult de la stat la stat. Dar poziția comună ne dă o bază de lucru. Se recunoaște că depinde de statul membru în care se administrează tratamentul uh, să se asigure criteriile de calitate. Deci, acel stat membru care furnizează tratamentul trebuie să respecte criteriile de calitate și să stabilească care sunt acestea. Uh, Desigur, există în ecuație și statul care rambursează, însă statul care rambursează uh, poate să spună nu uh, rambursează aceste cheltuieli pentru că nu au fost respectate criteriile de calitate. Deci trebuie, într-un fel sau altul, să ajungem la criterii de calitate care să fie recunoscute în toate statele membre. În concluzie, consider că această uh, directivă este fundamentală, nu doar pentru că recunoaște și asigură un temei juridic pentru uh, exercitarea drepturilor cetățenilor europeni, dar creează o bază de lucru pentru statele membre care pot lucra împreună în zonele în care se pot realiza convergențe și în zonele importante. Așadar, fac apel la dumneavoastră să ajungem la un compromis cât mai repede. E adevărat că procedura de conciliere este una Uh, spinoasă, destul de dificilă la ora actuală, dar haideți să încercăm, uh, să, vă rog să încercați ca Parlament să ajungem, să ajungeți la un acord și cu statele membre. Vă mulțumesc! For this explanation. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Françoise Grostet ne-a făcut o prezentare foarte exhaustivă. Din păcate, nu mai avem timp prea mult. Vă putem da cuvântul două minute și apoi să revenim să vorbim și despre amendamente. Îmi cer scuze colegilor, și domnul Fielner, dar nu avem destul timp. Te rog, François, două minute. Domnule președinte, eu am să fiu rapidă, i-am ascultat pe toți colegii cu mare atenție și vreau să le mulțumesc tuturor, pentru că știu cu toții că trebuie să progresăm și să uh, ajungem la un text care să răspundă așteptărilor pacienților. Vreau să îi liniștesc pe unii dintre colegii mei care se arătau deosebit de neliniștiți, mai preocupați decât alții în legătură cu această inflație de tratamente care ar urma să se dezvolte în anumite state. Dacă plecăm urechea la spusele Consiliului, ne dăm seama că e vorba doar de un procent foarte mic, sub 1% din populația europeană e vizată. Și se știe de altfel că toată lumea preferă să uh, meargă să se trateze acasă și numai în cazuri foarte specifice se merge în alte state membre. Cred că trebuie să relativizăm și să ne dăm seama că uh, prin autorizarea prealabilă și prin rambursarea de către statul membru uh, la care pacientul este afiliat și în funcție de ce s-ar fi rambursare care se face în funcție de ce s-ar fi rambursat în statul membru respectiv. Astfel se răspunde la întrebările tuturor și la preocupările menționate de anumiți colegi. Vreau să îi liniștesc și după ce, am, după ce dăm la o parte aceste probleme, avem și răspunsurile și trebuie să uh, mergem mai departe ca să putem uh, să găsim niște compromisuri, ca să putem să ajungem într-o a doua lectură la un rezultat. Cred că ar fi o frumoasă reușită pentru Parlamentul European și cred că este cu adevărat un lucru important, pentru că așteptările sunt mari. Și, repet, ceea ce vă propunem noi decurge din hotărârile Curții de justi Justiție și nimic mai mult. Mulțumesc! Da, este un uh, dosar important pentru milioane de oameni și uh, înțeleg uh, angajarea colegilor și în ceea ce privește amendamentele, însă acum avem o problemă. Trebuie să votăm data de 27 și 28 octombrie și avem la dispoziție doar 14 zile lucrătoare pentru numeroasele amendamente. Așadar, așadar aș face următoarea propunere, 18, 17 septembrie, ora 18, nu ora 12. Nu scuzați, este vorba de data 30 septembrie, ora 18, pentru amendamente. amendamente. Mulțumesc uh, colegilor pentru că au participat la această uh, dezbatere și uh, vom continua la următoarea ședință cu discuția despre instrumentele electronice. Doresc să mulțumesc tuturor și interpreților. Ședința este închisă. <laughs> Das ist jetzt optimal, denke ich. Ne? Dann können wir freitags dann arbeiten.